Nous allons reprendre les travaux de la... Reluăm lucrările Comisiei pentru Mediu și am să continui în limba franceză. vrea acum să vă fac câteva anunțuri din partea președintelui în ceea ce privește statutul uh, lingvistic. Interpretarea este disponibilă în 21 de limbi, iar reuniunea este difuzată uh, live pe internet. Dacă reprezentanta secretariatului dorește să se prezinte, o voi lăsa, iar uh, apoi aș dori să vă spun câte ceva despre semestrul european. Știți că semestrul european face obiectul unei concertări uh, din partea Comisiei Europene și un element uh, cheie al acestei concertări este modul în care Comisia poate să înverzească, să ecologizeze semestrul european. De aceea, noi la Comisia Envi suntem mult mai implicați decât în trecut. Acum uh, există Uh, două zile dedicate unei conferințe speciale pe acest subiect, pe 18 și 19 februarie și uh, dacă doriți, vă invit uh, să participați la aceste dezbateri, mai ales la plenara din 19 februarie, pentru că acest exercițiu ne va ajuta să găsim modalități prin care Europa poate să înverzească, să ecologizeze semestrul european. Este important ca membrii Comisiei Comisiei Envi să participe așadar la această dezbatere. Ultimul punct la care aș dori să mă refer se referă la grupul de lucru privind sănătatea. Va exista un prim uh, atelier de lucru al acestui grup care va avea loc uh, mâine pe 18 februarie de la ora 12.30 până la ora 14 și vă invit și pe dumneavoastră să participați la acest atelier care se va referi la subiectul uh, cancerului și prevenției cancerului în contextul uh, activității comisiei și în contextul activității dumneavoastră de combatere și de prevenție a cancerului. Aș vrea de asemenea să vă reamintesc să vă luați uh, cartelele de vot, să nu le, să nu le uitați mâine, pentru că la ora 14.30 vom avea sesiune de votare procesele verbale ale reuniunilor din 16 uh, decembrie și 20-21 ianuarie 2020 uh, sunt adoptate dacă nu există observații din partea dumneavoastră. Acum aș dori să trecem la primul punct uh, de pe ordinea de zi. Vom avea în primul rând un schimb de opinii cu privire la verificarea adecvării directivei cadru privind apa. Aș dori să dau cuvântul timp de 15 minute doamnei Veronica Manfredi, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc uh, tuturor membrilor uh, acestui parlament. Și acum aș dori să vorbesc în limba engleză. Uh, acum din fericire sau uh, din nefericire, comisia își desfășoară o mare parte din activitate în engleză și astăzi îmi face o deosebită plăcere să vă prezint rezultatele verificării adecvării pentru directiva cadru privind apa. Aceasta, acesta este un act legislativ major legat de modul în care gestionăm uh, cele peste 110.000 de suprafețe de apă și de ape de suprafață și subterane din Uniunea Europeană. Aș dori să mă ajut de o prezentare PowerPoint care sper că va apărea în curând pe ecran. That doesn't work. <laughs> Just to make sure we all have under our eyes the aceasta este o analiză amplă care s-a referit nu doar la directiva cadru privind apa, care este unul dintre actele legislative cele mai mari și cele mai importante privind apa de la nivel european, dar avem și cele două fice ale sale. În primul rând avem directiva privind uh, standardele de calitate de mediu, care reprezintă un act normativ uh, ce ne permite să verificăm uh, starea chimică a apelor noastre noastre, de exemplu poluarea apelor și avem și directiva privind apele subterane, care la rândul său este foarte importantă, pentru că, de exemplu, când vorbim despre apa potabilă, apa potabilă este extrasă din apele subterane și atunci um, este un lucru foarte important pentru că trebuie să ținem cont de starea calitativă și cantitativă a tuturor apelor subterane europene. Așadar, uh, vă dați seama că este un lucru foarte mare care acoperă tot teritoriul european. Și în cadrul analizei noastre analizăm și directiva privind inundațiile, care devine tot mai importantă în contextul schimbărilor și transformărilor climatice. În paralel, vom face o evaluare a directivei privind uh, tratarea apelor urbane reziduale. Este o, un act legislativ uh, scurt și concis, dar foarte important, uh, care ne impune să tratăm apele reziduale din surse urbane și din surse industriale. Dar să ne concentrăm acum pe prima evaluare, cea care se referă la directiva cadru privind apa. Îmi cer scuze că prezentarea merge prea repede, dar o să continui uh, oral, fără să mă ajute slide-uri. Aș vrea să subliniez că în uh, conformitate cu principiile unei bune legiferări, Comisia s-a bazat pe foarte multe surse disponibile de informații și printre cele afișate aici aș vrea să subliniez raportul uh, foarte important privind starea apelor noastre care a fost publicat de Agenția Europeană de Mediu în uh, iulie 2018. Dacă vă amintiți, acest raport a venit cu câteva luni înainte de raportul Națiunilor Unite, la rândul său foarte important, cu privire la riscurile uh, creșterilor uh, temperaturilor asupra schimbărilor climatice și am ținut cont de ambele aceste rapoarte și am ținut cont și de raportul uh, și rapoartele Curților Europene de Conturi din 2018. Uh, am avut de asemenea studii ale Centrului Comun de Cercetare. Această verificare de adecvare am avut un proces de consultare publică pe care l-am lansat în 2019. Acest proces, o mare parte din acestea se referă și au legătură cu o campanie de mare succes uh, derulată de ONG-urile de mediu uh, și scopul uh, era menținerea nivelului de ambiție al acestui act legislativ. Au avut loc și întâlniri cu părțile interesate, focus grupuri și uh, um, 100 de documente de poziție. Putem spune că aceste consultări uh, s-au bucurat de foarte mare interes din partea cetățenilor și de susținerea acestora. Acum aș vrea să subliniez un lucru, și anume cele legate de constatările principale din verificarea de adecvare. În primul rând, succesul acestei uh, legislații adoptate în 2000 uh, s-a datorat faptului că în Europa s-a putut crea o structură de guvernanță pentru gestionarea comună a bazinelor hidrografice. Uh, presupun că știți, dar aș vrea să repet că 60% din bazinele noastre hidrografice sunt în situații transfrontaliere, deci practic vizează mai multe state membre și un succes al acestei directive cadru privind apa uh, a fost uh, eficientizarea cooperării între statele membre în contextul creării unei structuri de guvernanță și de gestionare a apei. Însă, o altă constatare mai puțin favorabilă este că implementarea acestei legislații nu a avut atât de mult succes pe cât speram. În 2000 uh, ne propuneam uh, să avem un, o stare bună a tuturor corpurilor de apă până în 2015. Realitatea însă este că nu suntem încă acolo și um, în baza articolului 4 uh, trebuie să obținem acest statut uh, cel mai târziu până în 2027. Însă există o problemă structurală în statele membre în ceea ce privește finanțarea uh, alocată pentru măsurile necesare, cum ar fi măsurile de restaurare a naturii sau atenuarea presiunilor hidromorfologice. Și o altă problemă pe care am identificat-o a fost că obiectivele legate de apă încă nu sunt integrate suficient în alte politici sectoriale și unele sunt chiar la nivel european. De exemplu, în capitolul privind coerența am identificat posibilitatea integrării obiectivelor legate de apă în uh, politicile energetice, politicile agricole și chiar și politicile de transport la nivel european. În ceea ce privește directiva privind inundațiile, am concluzionat că Uh, având în vedere că este vorba doar de primul ciclu de implementare al acestei directive, este mult prea devreme să tragem niște concluzii finale să vedem dacă este 100% adecvată scopului său. Dar nu este prea târziu să vedem uh, că a avut un impact impact benefic pentru că a obligat statele membre să elaboreze planuri de prevenire a inundațiilor și acestea ne ajută acum să avem o cartografiere mai bună a zonelor în care există risc de inundații. În același timp, în 2018, uh, Comisia a făcut o analiză amplă a tuturor uh, planurilor uh, secundare de gestionare a bazinelor hidrografice și, plin, și primele planuri de gestionare a inundațiilor și pe baza acestora Comisia a făcut câteva recomandări pentru statele membre referitor la inundații. Uh, am văzut că relativ uh, un număr uh, mic de state membre uh, țin cont sau fac o mm, aliniere între datele pe care le dețin și planurile de gestionare a inundațiilor. Am încercat să facem un rezumat și să împărțim în mai mulți piloni zonele care trebuie mm, îmbunătățite. First of Așa cum am spus, am văzut că directiva ne-a ajutat să progresăm, însă mai lent decât ce-au dorit colegiuitorii inițial. Rezultatele încep să apară și mai mult decât atât aș sublinea că directiva conține și principiul one out, all out. Acesta conținând, mergând pe ideea că dacă unul dintre parametrii nu este într totul respectat, sigur că nu declarăm întregul bazin ca fiind corespunzător, dar trebuie să putem comunica mai bine despre acest principiu, pentru că trebuie spus că am văzut uh, descreșteri semnificative pentru anumite metale grele, dar alte substanțe chimice continuă să existe și deci nu putem declara un statut bun al uh, zonei respective. Progres însă există. În același timp, directiva este și prescriptivă, dar și suficient de flexibilă. Unii susțin că ar dori să vadă sinergii mai apropiate de combaterea schimbărilor climatice. Recunoaștem că poate fi îmbunătățită, însă în același timp Textul e formulat astfel încât să lase statelor membre posibilitatea să integreze și îngrijorări legate de schimbările climatice când evaluează situația apei, atât la nivel cantitativ cât și calitativ. Am identificat și contaminanți emergenți. Ne concentrăm pe elemente farmaceutice și microplastic. Suntem într-o etapă importantă a implementării acestei directive, pentru că, așa cum am spus, Ultimul termen pentru statele membre este 2027, deci în acest moment toate statele membre își elaborează al treilea plan de gestiune a bazinelor râurilor și mai știm că a fost folosită posibilitatea ca anumite bazine să fie exceptate, iar 50% din bazinele de astăzi uh, beneficiază de această excepție. Acestea ar fi elemente legate de o mai bună implementare, de cooperare între statele membre. Mai putem îmbunătăți situația în ceea ce privește um, cooperarea transfrontalieră, situația substanțelor chimice, S-au analizat substanțe toxice care însă nu ne permit să analizăm uh, mixurile de substanțe. Încă ne uităm la această parte. Și renoirea anexelor la celelalte directive FICA, cele care ne permit să uh, analizăm situația, cer un proces Uh, colegislativ de durată. Nu ne putem mișca pe cât de repede ne-am dori. Mai există și acest punct legat de obiectivul apei în uh, agricultură, dar și transportul pe căi uh, fluviale. Și aș mai atrage atenția onoraților membri, în special în ceea ce privește sub implementarea articolului 9. În principiu, acesta arată, spune că toate statele membre ar trebui să țină cont de recuperarea costurilor, iar în 2020 acest principiu nu este implementat cum trebuie în Europa, statele membre ar trebui să-și intensifice eforturile. Avem nevoie de reguli pentru o mai bună monitorizare și raportare. Nu folosim pe cât de bine am putea um, aceste elemente și vă mulțumesc acum pentru atenție. Mulțumesc. Avem procedura Catch the Eye. Din partea PPE am pe listă Stoffensen, domnul Weiss. Din partea SND nu este nimeni. Renew. Din partea verzilor și mai avem din partea GUE un vorbitor. Începem cu Christoph Hansen. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Monfredi, pentru prezentarea detaliată. Deci cred că putem fi cu toții de acord că e vorba aici de schimbări climatice, activități economice, creșterea populației și urbanizare rapidă. Intrăm într-un nou ciclu de management. Statele membre sunt pe cale să-și elaboreze uh, planurile. Doamna Manfredi s-a referit la acest lucru și ar trebui să fie gata la sfârșitul lui 2021. Aș dori să știu ce face Comisia pentru a da certitudine juridică astfel încât planurile să fie suficient de ambițioase pentru a atinge termenul limită din 2021. Există mulți uh, actori implicați care cer Comisiei să păstreze acest nivel de ambiții, să nu redeschidă directiva cadru cu privire la apă pentru că se tem că acele state membre ar putea să diminueze model, nivelul ambițiilor lor. Date fiind aceste poziții și um, pactul ecologic european, ce părere are Comisia acum despre redeschiderea acestei directive și care ar fi calendarul eventual? Din partea SND nu avem pe nimeni, trecem la Renew. Mult stimată doamna Manfredi, în acest uh, fitness check se vorbește de următoarea problemă. Obiectivele directivei nu sunt suficient integrate în alte domenii uh, esențiale precum politica agricolă. Iar în noua propunere a politicii agrare creare agricole comune, Comisia a venit cu câteva propuneri de renoire care să îmbunătățească protecția apelor, în special indicatorii. Aș dori să știu dacă Comisia este de părere că propunerile ar fi suficiente și dacă nu, cum am putea reuși ca presiunea care există deja asupra politicii agricole comune să nu fie chiar mai mare pe viitor? Iar în ceea ce privește directiva cu privire la apele comunale, s-au constatat probleme la localitățile mici. În același timp, însă, există o provocare cu microplastic și substanțe chimice, medicamente. Acestea sunt definite clar. Deci înțeleg că vor crește mult costurile pentru tratarea apei, nu? Mă gândesc la filtru activ de cărbune și altele care vor fi necesare. De aceea aș dori să știu ce posibilități vede Comisia pentru ca pe viitor să ajute în special localitățile mici și autoritățile acestora. Mulțumesc! Îngrătorca din partea verzilor. Mulțumesc Comisia, un răspuns uh, detaliat. Noua directivă ni se pare bună și e important să nu fie slăbită. A tot fost amânată, nu a fost implementată încă. Uh, comisia a fost prea bună cu statele membre. Au tot fost diferite scuze care s-au făcut auzite, s-a vorbit de agricultură. Au tot găsit scuze noi pentru a nu implementa directiva noi sperăm că veți rămâne la termenul 2027 uh, și că nu veți redeschide discuția. Cred că prezentarea dumneavoastră ne-a promis pe undeva că nu veți redeschide discuția, pentru că atunci situația ar fi dificilă. Am văzut că se face lobby din greu. Iar Mă întreb ce putem face cu substanțele chimice și ce putem face fără a redeschide directiva. Poate dacă am trece asta la grupurile de substanțe, am putea contracara problema substanțelor chimice. Dar uh, în încheiere vă rog încă o dată să nu redeschideți uh, discuția și să aveți o poziție mai fermă dacă statele membre insistă. Să nu uităm că ar fi trebuit uh, implementată în 2015, deci situația este foarte dificilă. Iar dacă statele membre vă cer să luați în calcul um, cheltuielile, ele vor deveni mai scumpe. Și până la urmă va fi, situația poluării crește. Doamna Bior, din partea verzilor, mulțumesc. Cred că e destul de clar că directiva e foarte importantă pentru mulți oameni și Comisia a arătat că există un interes major din partea uh, cetățenilor care doresc să-și exprime pozițiile, care și-au declarat rezervele și așa mai departe. După cum v-ați dat seama, vorbesc în suedeză. Cum spunea și colega mea, întrebarea ar fi când va recunoaște Comisia că nu va redeschide uh, textul. Nu doar cetățenii așteaptă un răspuns. Toate statele membre trebuie să-și schimbe planurile și au nevoie de un semn clar. Altfel, cum vor uh, publica aceste planuri? Obiectivul nu mai poate fi amânat. Nu putem aștepta până în 2027 cu implementarea. Așa cum s-a văzut și din prezentare, Există o susținere destul de largă pentru faptul că problema nu e versiunea juridică a textului, ci altele sunt problemele atunci când vorbim de implementare. Aș mai spune că din partea industriei există o presiune majoră și din partea fermierilor și a industriei și din alte domenii chiar vor să Uh, dilueze părțile acestei uh, directive, însă mesajul cetățenilor noștri este foarte clar. Vor ca textul să fie implementat, vor să vadă pe ce ne concentrăm și nu vor să continuăm ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Rog Comisia să fie mai fermă aici. Să insiste că respectăm acest calendar și să ne asigurăm că directiva va rămâne în picioare. 50% din directivă deja e legată de excepții și oricum va fi uh, dificil. Vrem să mai multă claritate, asta cred că e important să spunem astăzi. Benny Weiss din partea PP. Dacă căutăm argumente pentru deschiderea directivei, pactul uh, ecologic european nu e o idee prea rea. Din câte am văzut eu, însă poate dumneavoastră puteți clarifica, în directivă nu se spune nimic despre eficiență energetică. Bun, sigur, există probleme cu implementarea, și înțeleg uh, îngrijorările menționate de colegi aici. Însă asta face parte din implementare. Putem um, redeschide directivele și ar trebui să folosim potențialul care există în eficiență energetică. să obținem energie atunci când curățăm apa. Acum știm că trec în uh, daneză mai bine. Atunci când apa este tratată în stațiile de epurare, se poate obține energie. Există tehnologii în acest sens acum. Iar unul din argumentele redeschiderii acestor directive ar fi nu doar să întărim ceea ce avem deja și să ne asigurăm că sunt aplicate corespunzător, ci mai mult decât atât cerința de ne asigura că se câștigă și energie odată cu uh, epurarea apei. Asta ar fi întrebarea mea, am putea face acest lucru dacă redeschidem directiva și să folosim așadar uh, energia. Sper că acum situația e mai clară. Am fost în weekend acasă în Danemarca și de aceea am uh, pierdut un pic uh, engleza. Intervenție fără microfon din sală. Sven Giegold, partea verzilor. Avem reguli foarte bune în Europa pentru protejarea apei, a apelor și totuși acest fitness check al Comisiei a arătat că peste jumătate în apele din Europa nu se află într-o situație ecologică bună. Abia săptămâna trecută Comisia a început o procedură de încălcare împotriva Germaniei din această cauză. În același timp, este desperiat că la 20 de ani după ce aceste reguli au fost decise, e clar încă de pe acum că nici în 2027 nu vor fi uh, respectate primul termen limită fusese 2015 și uh, suntem în 2020 și mai există și toate excepțiile. Lipsește în analiza dumneavoastră o analiză a modului de lucru al Comisiei. De ce nu există proceduri de încălcare ale tratatului cu toate statele membre care nu își vor respecta obiectivele? Când se începe o astfel de procedură împotriva Germaniei? Pentru că e clar că nici în 2027 obiectivele nu vor fi îndeplinite. Iar în ceea ce privește apele din zona de unde provin eu, a fost inițiată o astfel de procedură acum mulți ani, dar sancțiunile au întârziat să apară. Asta aș vrea eu să vă întreb. Vă veți schimba modul de lucru și veți iniția mai repede proceduri de încălcare în cadrul directivei? Și în al doilea rând, vă veți asigura că toate procedurile vor fi accelerate astfel încât să apară și sancțiuni? Pentru că fără sancțiuni și în 2027 ne vom reîntâlni aici cu același subiect. Asta aș dori eu să știu. Cum vă evaluați modul de lucru? Ne puteți promite astăzi că veți iniția sau veți accelera proceduri de acest tip? Thank you for ICA, Mr. Vandua. Mulțumesc. Domnul Vondra, mulțumesc foarte mult. Câteva observații. Înainte de toate, statele membre la ora actuală își finalizează planurile de gestiune a bazinelor hidrografice. S-au spus deja foarte multe referitor la ce nu e inclus în legislație, dar e important. O parte dintre dumneavoastră ați amintit pe bună dreptate o bună gestiune a microplasticelor și produselor farmaceutice, însă din câte am auzit eu, nu s-a spus nimic despre penuria de apă. Uh, după părerea mea, e o problemă considerabilă, e o problemă foarte importantă, cel puțin în centrul continentului. Așa că prima întrebare pe care aș avea-o e următoarea. Prevede Comisia abordarea acestei provocări pe viitor? În al doilea rând, această consultare publică a scos în evidență o atitudine destul de critică din partea opiniei publice referitor la poverile administrative, așa că aș dori să știu dacă Comisia ne poate furniza anumite propuneri de simplificare a cerințelor de raportare. Și ultima întrebare, care ține de posibilele căi de atac juridice. În 2018, Comisia deja atrăsese atenția multor state membre în această privință. Așa că aș vrea să știu dacă acest termen limită de 2027 de a atinge standarde minime de mediu și de calitate e un termen limită fix sau se ia în calcul o posibilă amânare având în vedere punerea în aplicare deja decalată de care se vorbea? Domnul Bompard. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă, pentru prezentarea dumneavoastră. După cum spuneați, directiva cadru a permis limitarea deteriorării apelor în Europa, însă obiectivul unei bună calitate a maselor de apă nu a fost atins. Cam 40% uh, din apele de suprafață în Europa au uh, un nivel acceptabil. Sunt așadar de acord cu o parte din colegii care au cerut să nu se redeschide această directivă și, în al doilea rând, să se exercite presiune asupra statelor membre pentru a pune dispozițiile ei în aplicare. În ceea ce privește apele subterane, acestea sunt de obicei într-o stare mai bună. Obiectivele sunt considerate ca fiind realizate în proporție de 74% în Europa. Dacă privim sunt cauzele. Printre cauze se regăsește, în primul rând, contaminarea cu nitrați în urma activității agricole și infiltrarea unor produse chimice periculoase care provin din situri industriale sau din locurile de depozitare a produselor chimice periculoase. În Alzacia, de pildă, avem un loc unde se depozitează uh, substanțe. Am uh, stocat 320.000 uh, de kilograme de substanțe periculoase în acest loc, însă în urma unui incendiu din, 2020, din 2012, 93% din aceste deșeuri au fost eliminate. Este vorba de o localitate care se află la frontiera cu Germania. Este un subiect așadar de importanță europeană. Aș vrea să știu dacă urmăriți acest uh, proiect, mai ales având uh, în vedere potențialul impact pe care ar putea să-l aibă asupra calității apelor. Și uh, aș vrea să știu dacă măsurile luate de autorități sunt considerate ca fiind conforme cu tratatul, mai ales cu articolul 191 din acest tratat. Mulțumesc! Mulțumesc pentru verzi, Iuta Paulus! Mulțumesc! Am uh, văzut cât de important este să se facă um, o apreciere, o evaluare, dar um, e necesară și o punere în aplicare a dispozițiilor uh, legale. Conform unui raport al Agenției de Mediu de anul trecut, problemele sunt abordate și că funcțiile râurilor ca habitat al uh, planctonului, al peștilor și așa mai departe este important. Râurile trebuie să fie în continuare navigabile să se poată prelua apă de acolo și uh, să fie de asemenea disponibile pentru timpul liber, dacă se poate. Dacă pactul ecologic european se schimbă și dacă facem regrese în ceea ce privește protecția acestor spații și a funcțiilor lor secundare, atunci putem să ne privăm de întâlniri precum cea de astăzi. Am câteva întrebări uh, referitor la cele care au reșit clar nu doar din raportul Agenției de Mediu, ci și din uh, prezentarea dumneavoastră. Și anume, multe probleme țin de transportul de substan- substanțe chimice. Um, de multe ori, uh, statele membre nu iau în calcul um, aceste substanțe deja, de altfel vorbim și de Uh, contaminarea cu medicamente. Deja în anii 80 era o problemă, așa că aș vrea să știu ce faceți pentru a combate poluarea cu substanțe chimice. Veți, uh, adopt, veți aborda um, problemele la oaltă sau veți aborda aceste, această listă de 700 de substanțe pornind, uh, insistând pe fiecare substanță în parte. În mare parte, Um, acestor um, contaminanți um, anumiți deci anumite substanțe care conțin hormoni nu pot fi filtrate în instalațiile de epurare și știm că ajung în apă, contaminează și um, afectează peștii. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, spune Leonora Evi. Mulțumesc, Comisie, pentru prezentare. Mă îngrijorează foarte mult uh, să văd cum marea parte a statelor membre au cerut uh, prelungiri, amânări pentru a putea ajunge la un uh, bun nivel de calitate al apelor de suprafață. Și mă îngrijorează faptul că o parte din aceste state membre au cerut prelungiri pentru 90% din masele de apă de suprafață. De asemenea, mă îngrijorează considerabil faptul că speciile de apă dulce au scad cu 4% în fiecare an. E vorba de um, o rată dublă față de cea înregistrată de speciile terestre. Una din trei specii de pește de apă dulce sunt uh, pe cale de dispariție. Uh, 370.000 de cetățeni au uh, sprijinit o campanie menită să protejeze râurile, lacurile noastre, acest patrimoniu bogat de biodiversitate. Această campanie, tocmai cum a spus și reprezentanta comisiei, spune că această campanie actuală trebuie să fie adecvată în ceea ce, este adecvată în ceea ce privește obiectivul, este fit for purpose așadar, dar uh, carențele se înregistrează în ceea ce privește punerea în aplicare. Așadar, trebuie să insistăm să nu facem niciun pas înapoi și să protejăm directiva de orice încercare de a o dilua care ar putea deriva de, de pe urma unei posibile redeschideri. Așa că vreau să întreb Comisia care sunt principalele măsuri care pot fi aplicate pentru a sprijini statele membre când vine vorba de punerea în aplicare deplină a legislației europene în ceea ce privește calitatea apelor. Și după cum au cerut, după cum au întrebat și alți colegi, aș vrea să știu când va fi actualizată directiva în ceea ce privește Uh, procesarea apelor uh, urbane. Dacă vom uh, constata atunci noi obiective atât în ceea ce privește materialele microplastice, cât și în ceea ce privește substanțele farmaceutice. Mulțumesc. Am să-i dau cuvântul Comisiei pentru a răspunde la toate aceste întrebări. Mai avem un sfert de oră la dispoziție. Nu avem așadar timp pentru a aborda deșeurile. Dacă mai aveți o a doua prezentare, o puteți aborda după răspunsuri pentru a putea încheia în timp util cu primul punct de pe ordinea de zi. Vă rog, doamnă Manfredi. Mulțumesc, domnule președinte. Iată tocmai uh, despre ce vreau să vă spun. Nu mai avem timp pentru a doua prezentare, se pare, și anumite întrebări păreau mult mai pertinente. Am să trec acum la limba engleză. Am să încerc să grupez răspunsurile. Din cât am văzut, principala întrebare a dumneavoastră vizează faptul um, vizează următorul lucru, dacă Comisia va spune clar că nu va redeschide directiva. Și vreau să vă spun că evaluarea pe care am realizat-o a ajuns la o concluzie cât se poate declară. Directiva cadru apă este adecvată pentru obiectiv, dar există, am identificat puncte unde se pot face îmbunătățiri. La ora actuală purtăm discuții cu um, partenerii noștri politici, însă obiectivul nu e acela de a expune directiva riscului de a fi diluată. Pur și simplu analizăm la ora actuală toate posibilitățile pe care le oferă noul Pact Ecologic European, de altfel publicat chiar a doua zi după ce am publicat evaluarea directivei cadru apă. Vrem să ne asigurăm că dispunem de un instrument care să ne permită să atingem neutralitatea climatică, poluare zero, obiectivul uh, pentru biodiversitatea pe care ni-l dorim cu toții în aceste discuții și dezbateri în curs pe care le purtăm uh, cu dumneavoastră. Pentru noi este foarte important să ascultăm părerea dumneavoastră, purtăm uh, de asemenea dezbateri cu Consiliul. De altfel știți că Consiliul uh, prevede să organizeze o dezbatere punctuală în urma Consiliului din luna martie. Ne pregătim acum, strângem toate părerile având în vedere că deja rezultatele studiului de valoare au fost uh, publicate și ne vom îndrepta încotro ne cere Pactul Ecologic European. Acum, în ceea ce privește întrebările punctuale, punerea în aplicare și procedura de încălcare a tratatului. Studiul de valoare a ajuns la concluzia că în continuare mai mult de făcut în ce privește punerea în aplicare a directivei la nivel național. Am elaborat uh, un chestionar adresat actorilor implicați și la un moment dat îi întrebam dacă consideră că nivelul de sancțiuni uh, care poate fi aplicat de autoritățile locale, dacă se înregistrează o încălcare a, a dispozițiilor directivei, dacă consideră așadar că aceste sancțiuni sunt corecte. Și uh, mulți spun că nu consideră că acestea sunt suficient de disuasive. Um, mă întreb în ce măsură există o corelație cu cele spuse de deputați referitor la uh, o proastă punere în aplicare la nivel național. E adevărat, um, aceste exemple ajung mult prea târziu la cunoștința comisiei și pot să vă asigur că comisia este cât se poate de hotărâtă să sancționeze acolo unde e necesar. Uh, în plus, în februarie 2019, Comisia a adoptat recomandări cât se poate de strict adresate tuturor statelor membre. În acest fel, noi însoțim activitățile lor acum că redactează cel de-al treilea plan de gestiune a bazinelor hidrografice. De asemenea, ne asigurăm că toate obiectivele care au fost identificate în cel de-al doilea plan de gestiune a bazinelor hidrografice sunt puse în aplicare. Trebuie să vă mărturisesc că politica Comisiei în ceea ce privește încălcarea tratatelor ne impune obligația ca de fiecare dată când constatăm că se înregistrează o încălcare structurală din partea statului membru să intervenim. Accesul la justiție se pare că de asemenea e o problemă nu peste tot uh, ONG-urile ecologice sunt la fel de active în ce privește revendicarea drepturilor pe care directiva le prevede. Pot să vă asigur că sunt lucruri la care ne gândim, pe care le dezbatem, uh, la nivel orizontal pentru că vizează și uh, alte capitole ale achiului comunitar. În ceea ce privește întrebarea doamnei Müller, uh, integrarea între și interacțiunea dintre această propunere a Comisiei și PAC. Ne bucurăm uh, că există o legătură, o condiționalitate în ce privește acordarea de fonduri suplimentare agricultorilor și um, conformitatea cu dispozițiile directivei cadru apă. Bineînțeles, um, putem vorbi și de un nivel uh, suplimentar de ambiție, însă nu aș intra acum, la ora actuală, în amănunte în această privință. Am auzit multe observații și referitor la substanțele chimice. Într-adevăr, în studiul nostru considerăm că aici am putea face îmbunătățiri, mai ales în ceea ce privește valoarea efectului general al amestecurilor de substanțe. Aici credem că se mai pot face îmbunătățiri. Încercăm în același timp însă să abordăm și să gestionăm mai bine poluarea la sursă. M-am întâlnit cu domnul Hansen, și nu numai, cu care am finalizat o negociere importantă în ce privește apa potabilă și cu care am încercat să discutăm și despre tifos și despre perturbatorii endocrini pentru prima dată într-un cadru cât se poate de serios și doresc să-i mulțumesc Parlamentului pentru sprijin. Ceea ce privește penuria de apă este um, pe radarul nostru. Există o serie de criterii calitative care trebuie luate în calcul și, bineînțeles, intră în eforturile noastre în ce privește elaborarea viitoarei strategii de adaptare la schimbările climatice. Mulțumesc pentru atenție. Intervenție din sală. Aș dori, domnule președinte, să vă rog uh, să rugați comisia să răspundă precis la întrebări precise pentru că nici doamna Paulus nu a primit un răspuns clar, eu nu am primit uh, un răspuns clar în ceea ce privește evaluarea referitoare la propriile măsuri, spune domnul Gigold. Eu aș dori așadar să-l rog pe domnul președinte să-i ceară comisiei să, răspunde, să răspundă pertinent la întrebările adresate. Aș putea și eu să adaug uh, Franța aici, spune domnul Canfan. Vă rog. Pe de-o parte, spuneam că substanțele chimice au fost uh, au făcut obiectul reglementării în recenta modernizare a directivei privind apa potabilă. Lucrăm uh, la ora actuală la o strategie de ansamblu și vom uh, lua în calcul dacă e nevoie să uh, revizuim la ora actuală aceste directive. N-am, întreba, n-am înțeles exact întrebarea um, dumneavoastră referitoare la valoarea propriilor acțiuni de către Comisie. Vă referiți la tratatele în 2015 ce stabilise deja termenul limită și se permiteau doar excepții. Numărul, uh, caz, numărul procedurilor de încălcare a tratatelor deschis, uh, deschise a fost unul foarte limitat. Și vreau să vă întreb uh, la cazul referitor la Vera Visa și mai avem cazul Franței, până acum nu s-au aplicat uh, sancțiuni. Aș tot aștept uh, să impuneți sancțiuni pentru că statele membre nu respectă acest act legislativ. Și aș vrea să știu de ce nu s-a deschis procedura aferentă de încălcare. Și acest lucru trebuie să facă obiectul unei evaluări. Vă mulțumesc pentru, întrebări, pentru întrebarea dumneavoastră. Ca să vă răspund, vă spun că am deschis un număr considerabil de proceduri de încălcare care la ora actuală se află în etapa fie de scrisoare formală de informare sau um, de expunere de motive. Unele au fost aduse chiar în fața Curții de Justiție. Eu uh, înțeleg uh, îngrijorarea dumneavoastră și că v-ați dori să fim mai activi, dar vă spun că deja suntem destul de activi pentru că toate planurile de gestiune a bazinelor hidrografice au fost um, evaluate, iar comisia le analizează pentru a vedea dacă e nevoie să vină cu măsuri uh, suplimentare. În ceea ce privește procedura de încălcare lansată de comisie, Există vizibilitate doar când procedura ajunge la un anumit nivel de maturitate, dar asta nu înseamnă că nu se întâmplă nimic în etapele inițiale, anterioare. Ne încadrăm așadar în uh, politica noastră în ceea ce privește procedura de încălcare. Apreciez uh, hotărârea um, și decizia dumneavoastră de a continua cu acest subiect. Suntem 100%, 100% alături de dumneavoastră. Văd uh, frustrări și în dreapta mea. Vă rog, eu pot să și zâmbesc și să fiu frustrat în același timp. Mulțumesc că, uh, că ați reluat această întrebare. Când se tratează apele reziduale, știm că există posibilitatea de a extrage energie de a valorifica energia. Întrebarea mea era cum uh, s-ar putea deschide directiva pentru a integra pactul ecologic european în acest context al valorificării energiei uh, din tratarea apelor reziduale. Deci cum ar fi posibil acest lucru? Pentru că acum nu este posibil în directiva actuală. Într-adevăr, Asta are legătură cu evaluarea directivei privind uh, tratarea apelor urbane reziduale, pe care nu am prezentat-o, dar nu știu dacă voi avea timp să o fac. Uh, deci uh, nu vom avea timp. Într-adevăr, suntem foarte atenți la acest aspect, astfel încât să asigurăm eficiența energetică a acestor planuri de tratare a apelor reziduale. Există peste 10 10.000 de instalații care consumă 1% din toată energia europeană. E mult prea mult și de aceea vrem să fie mai eficiente energetic. Ba chiar evaluarea concluzionează că există un potențial mare nevalorificat, astfel încât aceste stații de tratare să devină chiar neutre din punct de vedere energetic și chiar să producă energie curată. Este un subiect important pe care îl vom urmări cu atenție. Mulțumesc! Încheiem această primă dezbatere și trecem la bugetul pe 2021 în câteva momente. Très bien, on va reprendre nos... Reluăm uh, reuniunea și îmi permit uh, să vi-l prezint pe Pierre Laruturu în franceză. O să avem un uh, schimb de opinii cu privire la bugetul pentru 2021. Este momentul oportun să avem acest schimb de opinii pentru că au avut loc discuții pe marginea CFM-ului și bugetul pe 2021 va fi primul buget în contextul noului CFM. Uh, poate că anticipăm uh, lucrurile, dar dacă vrem să ne pregătim în Parlamentul European, trebuie să facem acest demers și să colaborăm între grupurile politice și comisii. Eu sunt uh, raportor pe marginea avizului, uh, dar și în calitate de președinte al Comisiei ENVI, astfel că îmi voi permite să vă prezint câteva uh, elemente prioritare, iar în câteva zile vă vom transmite și poziția majoritară a Comisiei. Apoi, uh, timp de un sfert de oră, vom asculta opiniile dumneavoastră din partea grupurilor politice. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, Pascal. Bună ziua tuturor. Sunt aici să-mi fac aliați. Am fost raportor din umbră pentru bugetul 2020 și am uh, obținut 1,9 miliarde în plus față de cât vroiau să ne dea șefii de state și a fost prima dată când Parlamentul a câștigat aproape 2 miliarde și asta pentru că 5 grupuri au lucrat împreună și uh, din luna septembrie am lucrat împreună, ne-am unit forțele și am câștigat câștigat aceste 2 miliarde. Uh, așa cum spuneai și tu, acesta este primul buget uh, din cadrul noului CFM, uh, din cadrul Pactului Ecologic și de aceea este important ca Parlamentul să fie foarte unit. Și am propus o metodă nouă, o metodă unică. În loc să așteptăm până în octombrie-noiembrie, ne-am zis că ar fi să, bine să lucrăm începând deja din luna februarie. Este prima oară uh, în istoria umanității când avem o astfel de provocare. Am fost la Madrid, la conferința privind clima, uh, unde discursul uh, președintele von der Leyen a stârnit un mare interes. Dacă Europa nu reușește Green Deal, dacă nu avem mijloacele bugetare și nebugetare și dacă nu avem mijloacele nefinanciare, atunci va fi o adevărată catastrofă. Așadar, uh, că tot vorbeam despre Madrid, văd aici câțiva prieteni pe care i-am regăsit uh, și la Madrid. Și, practic, uh, acest nou CFM va dura șapte ani, iar bugetul pe 2021, pe care sunt uh, rap- sector uh, va fi foarte important și dacă o ratăm uh, din prima, o vom rata pe următorii șapte ani. O să vedem ce propune Jean-Michel. Știți că săptămâna aceasta are loc un consiliu al șefilor de state. Ni se propune un buget de 0,1-0,174 uh, din buget, dar e dificil. Va fi greu să ajungem la 1,3% din buget pe care din PIB pentru Green Deal pe care solicită Parlamentul și chiar și așa nu va fi suficient. De aceea, Comisia de Buget a început să lucreze la un buget suplimentar pentru a finanța pactul ecologic și pentru asta avem nevoie să fim uniți. Bugetul precedent a fost votat votat de cinci grupuri. Acum, având în vedere ponderea Consiliului, dacă Parlamentul nu este unit uh, cu o poziție foarte ambițioasă, va fi foarte complicat. Eu nu sunt aici uh, să, vorbesc, uh, să vă vorbesc ca de la catedră cu o autoritate superioară, ci sunt aici să vă ascult, să aud ce aveți de spus, astfel încât să câștigăm această bătălie împreună. Ça marche? Mm-mm. Voilà. Donc devant vous, désolé, j'ai la même présentation. Eu susțin această prezentare în fața tuturor comisiilor tematice. Nu cred că trebuie să vă mai prezint dumneavoastră gravitatea problemei. Am fost în uh, Mali acum ceva vreme și să știți că seceta de acolo este de nemai văzut. Uh, SIDA, HIV a făcut milioane de morți, însă schimbările climatice vor avea un impact devastator. Uh, Există un uh, site care măsoară emisiile de dioxid de carbon la uh, Mauna Loa. Acolo se măsoară non-stop uh, nivelul de CO2 în atmosferă. Săptămâna trecută s-a atins uh, nivelul de 415 părți pe milion. Este un record istoric. Evoluția emisiilor de dioxid de carbon în atmosferă este de trei ori mai mare decât în anii 60. Uh, acum, în anii 60, uh, emisiile creșteau cu 0,8 unități, dar acum ritmul este de trei ori mai rapid. În pofida a ceea ce facem noi, fiecare, în viața noastră personală, în pofida a ceea ce face Europa, suntem departe de a câștiga această luptă, pentru că emisiile de CO2 sunt în continuare foarte importante și oceanele și pădurile care absorbeau foarte mult nu o mai fac în același ritm. De aceea, discursul uh, Europei, discursul lui von der Leyen, discursul lui Franz Timmermans sunt importante. Trebuie să câștigăm lupta. Dacă Europa reușește să um, scadă, să înjumătățească aceste um, emisii, um, Uh, poate va fi un mesaj și pentru China, și pentru Japonia, și pentru alte țări. Dar dacă după 2-3 ani o să vedem că nu reușim, efectul va fi unul catastrofal. Doamna von der Leyen a făcut o paralelă cu discursul lui uh, Kennedy uh, legat de mersul pe lună. Dar pentru asta este nevoie de un buget. Kennedy mulțește cu 15 bugetul uh, NASA, uh, dar uh, la fel facem și când vorbim despre noul pact ecologic. Este o referință la Roosevelt. Uh, Roosevelt s-a dus în țările sinistrate, a creat uh, mii de locuri de muncă și bugetul federal s-a triplat. Și uh, în câteva zile o să avem, a fost o va avea loc Consiliul Șefilor de State și același mesaj va trebui să le fie transmis, așa cum au transmis mesajele Kennedy și Roosevelt, ca să vedem dacă bugetul este la înălțimea acestor așteptări. Uh, sunteți în uh, măsură să cunoașteți acest dosar și uh, știți ce înseamnă să înjumătățim emisiile de CO2. Asta înseamnă că jumătate din case trebuie să fie izolate, jumătate din școli, jumătate din ferme trebuie să fie izolate, chiar și în zonele în care populația nu este foarte numeroasă. Apoi trebuie să ne transformăm modelele de agricultură în câțiva ani, trebuie să sprijinim tranziția în rest restul lumii. Niciodată în istoria umanității nu ne-am confruntat cu o asemenea schimbare. Asta poate să creeze și milioane de locuri de muncă. Sindicatele europene spun că se vor crea milioane de locuri de muncă și că se va crește puterea de cumpărare. Uh, și uh, cei care își izolează casele și-au uh, îmbunătățit uh, cheltuielile, deci există și o dimensiune socială. Crește puterea de cumpărare, crește nivelul uh, de trai și așa mai departe. Dar, de exemplu, um, unii oameni care locuiesc în Grenoble aș dori să-și izoleze casele, însă nu au finanțele necesare. La fel și în Spania, în Madrid și așa mai departe. Așadar, care sunt costurile? Ați văzut documentul din 14 ianuarie. Este prima dată când avem un document atât de complet. Însă, în acest document, Comisia ne spune că dacă vrem să reușim Green Deal, ne lipsesc uh, cel puțin 250, uh, 529 de miliarde pe an. Deci Comisia Europeană ne spune acest lucru. Nu e o părere a noastră personală, tocmai Comisia ne spune ce ar trebui să facem în fiecare an și Curtea de Conturi spune că începând cu 2021 va trebui să punem la dispoziție aceste câteva sute de miliarde. În același document, Comisia spune că deocamdată există 7,7 miliarde în fondul de tranziție uh, justă sau echitabilă Există diferite dispozitive cu efect de multiplicare, care oarecum este necunoscut, dar există și voință de dialog pentru a găsi echilibrul bugetar. Ei ne spun că sunt în căutare de idei noi. Ei ne spun clar că au nevoie ca Parlamentul European să le facă propuneri noi și să pună presiuni uh, Uh, pe cetățeni uh, pentru ca aceștia la rândul lor să pună presiuni pe șefii de state și de guverne. Acum, uh, sigur că um, sunt multe de făcut. Trebuie să abordăm uh, sursele de metan și de gaze cu efect de seră în Europa, făcând asta în temeiul uh, juridic existent. Trebuie să vedem care sunt programele existente ce ne vor permite să diminuăm emisiile de metan uh, și de CO2, să vedem care sunt instrumentele care funcționează bine, care nu funcționează bine și cum putem să punem mai mulți bani în instrumentele care funcționează. Acesta este un prim pas. Apoi, Comisia ne spune că ne lipsesc uh, mai multe sute de miliarde de euro în transporturi, în uh, eficiență energetică, în industrie și aici avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. Comisia pentru bugete are nevoie de ajutorul dumneavoastră. Uneori lumea și imaginează că Comisia de bugete are toate competențele de pe lume, dar nu este deloc așa. Noi trebuie să avem o imagine mai precisă. Aici scrie în transporturi doar 100 de milioane, dar uh, uh, pe de altă parte, în uh, transporturi, un cost important este legat de infrastructură. Așadar, în timp ce negociem uh, CFM-ul, în timp ce negociem bugetul pe 2021, trebuie să clarificăm exact care sunt bugetele pentru diferitele sectoare. Ceea ce a făcut Comisia este foarte interesant. A spus, iată ce ar trebui să facem în situația ideală. Și mi se pare interesant uh, că Comisia spune lucrurilor pe nume. Dar iată ce avem pe termen scurt și cred că în comisiile noastre care uh, vom putea să uh, stabilim care sunt nevoile, care sunt necesitățile pentru fiecare sector în parte, iar abia apoi vom extinde cadrul și vom vedea care sunt mijloacele financiare disponibile și uh, cadrul juridic ce trebuie îmbunătățit. Am vorbit despre politicile de atenuare, constând în uh, înjumătățirea emisiilor de CO2 în anii care urmează. Însă schimbările climatice nu se vor opri de pe o zi pe alta și de aceea va fi nevoie de o perioadă de adaptare. Uh, pentru a găsi aceste 450 de miliarde, bineînțeles că nu dispunem de o baghetă magică, ci trebuie să găsim resurse extrabugetare. Comisia de Bugete a început să lucreze deja la resursele proprii. Este o luptă fundamentală când ne uităm uh, la propunerea de buget 0,1074. Uh, Dacă nu există resurse proprii, nu vom reuși Uh, pentru că până la urmă mm, uh, Germania o să ajungă să negocieze, dar știm că majoritatea țărilor nu vor să pună un miliard în plus. De aceea va trebui să deblocăm această chestiune a resurselor proprii, în special pentru climă. Dacă cetățenii nu sunt alături uh, de noi, dacă cetățenii nu înțeleg CFM-ul, acum venim să le vorbim despre resurse proprii. Dar cred că totuși este un mijloc de a debloca Uh, discuția. Apoi trebuie să avem și o um, bancă pentru climă care să fie mai ambițioasă și care să folosească mai eficient banii de la Banca Centrală Europeană. Uh, cei de la COR și de la CESE ne oferă sprijinul lor. Domnul Dombrovski spunea că vorbea despre 16 miliarde pe an. E o sumă importantă, dar nu este suficientă și Banca Centrală Europeană n-a avut niciodată atâta uh, lichidități. Uh, va mai face 2400 de miliarde anul acesta și atunci cum poate să facă Parlamentul propuneri respectând independența BCE? Poate Parlamentul să avanseze în acest sens? Apoi, uh, astăzi, cea mai mare parte a banilor de la Banca Centrală merg pe speculații și ar trebui ca aceste speculații să fie um, atenuate, iar banii să meargă pe atenuările schimbărilor climatice concret. Este vorba despre o BEI uh, schimbată, modificată, care să aloce bugetele necesare. Uh, dacă vrem să facem obligatorii lucrările de izolare, atunci uh, trebuie să facem eforturi în acest sens. Nu putem uh, impune obligații dacă nu oferim ajutoare. Dacă cerem fiecărei familii sau fiecărui agricultor să plătească din buzunar, nu o să reușim. De aceea este important să existe ajutoare, subvenții și un buget de climă mult mai ambițios, dincolo de cele 1,7 procente propuse astăzi. Și în ceea ce privește resursele proprii, acestea trebuie să corespundă principiului justiției uh, uh, fiscale. Uh, în Franța ați văzut mișcarea vestelor galbene Ah, și această mișcare a arătat că 30% dintre europeni au uh, dificultăți uh, în a mm, ajunge sau în, a-și, uh, în a avea venituri care să le ajungă până la finalul lunii. Germania, Franța, Suedia, um, nu uh, trebuie neapărat uh, să aloce cele un miliard uh, fără ca familiile să fie implicate. Apoi vorbim despre o taxă pe cherosen sau o taxă pe tranzacțiile financiare. O tax, comisia spunea că o astfel de taxă ar putea fi instituită în 2 uh, ani uh, și acum vorbim despre o taxă pe plastic, o taxă pe carbonul la frontieră. Este vorba despre măsuri de um, um îmbunătățire a fiscalității la nivel european. Uh, când eram eu mic, impozitul pe beneficii pe rezultat era 45%, pe când acum este 20%, în timp ce dividendele explodează. Așadar, beneficiile sunt foarte mari, dar trebuie să ne întrebăm unde merg beneficiile. Sunt împărțite cu salariații, merg pentru reinvestiri sau uh, sunt distribuiți ca dividende și uh, cota din, uh, din profit uh, care nu este reinvestită este în creștere și de aceea nu sunt bani pentru climă. Este un subiect uh, la care lucrăm. Am vorbit despre Roosevelt. Când a venit uh, Roosevelt, uh, Florida, Kansas și-au scăzut impozitele și în doar patru luni Roosevelt a instituit un impozit federal de 38%, indiferent de stat. Și uh, era o idee pe care Mario Monti a reluat-o acum câțiva ani. El spunea că e nevoie de resurse proprii și un astfel de impozit uh, pe beneficii este o soluție în uh, Statele Unite, de la Roosevelt la Trump, acest impozit pe beneficii era de 38%, iar în Europa este 19% și uh, acum în Statele Unite, pe vremea lui Trump, uh, nivelul este de 24%. Deci dacă vrem un buget uh, pentru climă mai ambițios, trebuie să avem 5-6 resurse proprii posibile. Și dacă Parlamentul nu este unit în jurul acestor obiective, nu vom reuși. Am să închei prin a vă spune că acest lucru este fezabil în câteva luni și dacă avem un buget european Uh, vom putea avea un uh, program de cercetare, un program de asistență pentru țările din Sud și dacă vrem uh, să câștigăm lupta cu noul Green Deal, va trebui să facem mai multe pentru fiecare familie, pentru fiecare întreprindere, pentru fiecare comunitate. Dacă trebuie făcute proiecte pentru Green Deal, jumătate trebuie plătit de comunitate și jumătate de către fiecare familie, iar Banca pentru Climă ar finanța de asemenea costurile. Uh, vă vorbeam și despre taxa pe cherosen. Pentru a combate evaziunea fiscală, uh, Barack Obama a elaborat sau a adoptat uh, legea FATCA și sigur că legea nu era pentru climă, ci pentru combaterea evasiunii fiscale, dar a făcut, a contribuit și la acest lucru și noi putem spune că nicio bancă, nicio asigurare, nicio companie de asigurări nu va putea să lucreze în Europa în 5 uh, ani dacă finanțările sale nu sunt transparente și dacă nu, acestea nu sunt în serviciul uh, Green Deal. Este vorba despre un articol din uh, Tratatul de la Paris. Uh, am să închei prin a spune că în câteva săptămâni vom uh, sărbători um, înființarea Uniunii Europene de către Schuman și cuvintele lui Schuman au fost uh, magnifice. Pacea mondială nu poate fi păstrată fără eforturile creatoare pe măsura pericolelor cu care se confruntă cred că astăzi Europa trebuie să-și regăsească îndrăzneala, pentru că pacea mondială este în joc. Și mm, Consiliul uh, de șef de state uh, nu va reuși neapărat uh, să facă o schimbare radicală, dar Parlamentul European va putea să o facă cu ajutorul cetățenilor. Și cred că este important să venim cu idei noi. Mă opresc aici și vă, vă voi răspunde la întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc. A fost o intervenție care a depășit uh, cadrul bugetului pe 2021 și a stabilit un context pentru o dezbatere mai largă. Înainte de a vă da cuvântul, aș dori să spun și eu câte ceva. vorbeați despre înjumătățirea emisiilor de gaze cu efect de seră. Uh, dar uh, asta nu înseamnă că trebuie să obținem această înjumătățire în următorii 10 uh, ani, ci în raport cu nivelul de emisii din 1990. Nu am vorbitor de la PPE. Să începem cu SND, Iute Guteran. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc raportorului pentru introducere și pentru dorința de a avea o cooperare bună între comisiile noastre. Cred că e un început foarte bun. Iată, avem acest uh, schimb. Aș vrea în primul rând să o scuz pe colega Monica Benoa, raportoarea din umbră din partea SND, care nu a putut fi prezentă astăzi aici. Voi spune câte ceva în numele ei, însă înainte de a face acest lucru aș vrea să vă mulțumesc pentru prezentare. Mi-a plăcut când ați spus ce ați dori să facă Parlamentul și cum să ia măsuri uh, responsabile nu doar pentru Europa, ci pentru întreaga lume, pentru ceea ce se întâmplă și să ne asigurăm că facem ceea ce trebuie pentru o economie stabilă, pentru o economie durabilă și toate acestea având în vedere pactul ecologic. A fost o prezentare încurajatoare. Monica mai transmite că susține aceste planuri și SND susține raportul dumneavoastră. Ne bucurăm că obiectivele acordului de la Paris se regăsesc în centrul muncii dumneavoastră și credem că în bugetul 2021 trebuie să ne asigurăm că urmăm principiile pactului de la Paris. De asemenea, ne uităm la biodiversitate, la obiectivul de cheltuieli de 10% și aceste elemente sunt considerate importante. Am dorit să mai menționăm lupta împotriva cancerului, care ar trebui să bucure de susținere corespunzătoare de la buget. În numele grupului aș dori să mai subliniez importanța resurselor suficiente pentru pactul ecologic european. Aici nici nu trebuie să insist eu, pentru că văd că dumneavoastră aveți o poziție suficient de clară și ne bucurăm de acest lucru. Nu vrem să fie doar un uh, mesaj diluat, uh, ci să fie un pact real, puternic. De aceea avem nevoie de suficiente fonduri pentru a putea trece prin această tranziție. Acest aspect ar fi prioritar. Bugetul pe 2021 este începutul perioadei MFF, de aceea va fi un mesaj important în următorii ani și dorim să ne asigurăm că arătăm că lucrurile se schimbă, într-adevăr, că Europa eh, schimbă aceste lucruri și aș mai menționa că, cel puțin în ceea ce ne privește, tranziția corectă trebuie să fie parte a acestui pact. Ați spus-o, de fapt, și dumneavoastră în prezentare. Și vom face amendamente cu privire la riscurile de sănătate care pot fi prevenite și veți vedea detalii pe parcurs. Mulțumesc pentru uh, munca depusă și pentru faptul că ne-ați inclus și pe noi, cei de la Envy, și vă mulțumesc și pentru prezentare. Mulțumesc. Din partea PPE, doamna Spirakis. Mulțumesc. Eu mă reprezint doar pe mine. Domnul Lise e prezent, dar domnul Lise nu ia cuvântul. Rămâneți dumneavoastră singura reprezentantă a PPA. Mulțumesc pentru prezentare, a fost destul de interesantă, mai ales că suntem la începutul noului cadru financiar multianual. 2021 e un an important. Aș dori să repet poziția partidului meu în ceea ce privește rezultatul negocierilor. Am dori să avem timp pentru un buget corespunzător, câteva săptămâni sau uh, luni chiar. Asta e mai important decât să se ia o decizie mâine, poi mâine. Deci când mă refer la resurse, la implementare, aș vrea să, refer, să mă refer la mecanismul ajustării mai largi. Uh, dacă vă referiți la dacă vă bazați și pe aceste resurse, în ce, în ce valoare, în ce cantitate? Partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. O intervenție foarte succintă, spune domnul Dreosto. Vă mulțumesc pentru prezentare înainte de toate. O reacție referitor la ultimele observații. O îngrijorare, de altfel, în aceste zile am tot auzit vorbindu-se de taxa pe carne, pe zahăr, pe plastic, pe carburant. Sunt de acord că profiturile trebuie impozitate și trebuie să se asigure o distribuire echitabilă a profiturilor între statele membre nu intru în discuție referitor la Statele Unite, poate în Uniunea Europeană putem uh, revizui ceva pe aici pe acolo. Îngrijorarea e că uh, toate aceste taxe um, vor afecta cetățenii, având în vedere necesitățile considerabile ale Pactului Ecologic European. E un lucru pe care trebuie să-l luăm în calcul. În uh, ceea ce privește amintirea, trimiterea pe care ați făcut-o la comunitatea economică de, a cărbunelui și oțelului, E adevărat că la momentul respectiv s-a făcut un efort pentru a ajunge la rezultatul pe care astăzi încercăm să-l ducem mai departe. Însă, părinții fondatori nu făcuseră acest efort penalizând cetățenii. Din potrivă, obiectivul lor era acela de a pune la oaltă resursele energetice, care la momentul respectiv erau cărbunul și oțelul, dar nu afectând uh, negativ cetățenii. Așa că recomandarea mea pentru această comisie e ca când vine vorba de fiecare inițiativă, să se țină cont și de felul în care vor fi afectați cetățenii, mai ales cei mai vulnerabili. Mulțumesc! Mulțumesc din partea verzilor, pas, ecoți. Mulțumesc! <coughs> Mulțumesc! și colegului uh, Pierre pentru prezentarea detaliată și pentru că ne-ați arătat cât de important este să ne asigurăm că bugetul corespunde obiectivelor din pactul uh, ecologic. Important pentru că, de fapt, ar trebui să fie o discuție pentru 2021, dar e legată de discuția pentru MFF și suntem în mijlocul acesteia. Și se vede clar ce ați spus și dumneavoastră, ceea ce vedem noi, Parlamentul aici, va fi importantă și în dezbaterea pe care Consiliul o are pe MFF. Nu cred că vor termina discuția în această săptămână. Dacă mă uit la propunerea lui Jean-Michel, sper că nu se termină în acest an. Se vede acolo foarte clar ce se întâmplă și anume toată inovația din ce în ce mai mică, toate elementele noi sunt tot mai puține, pentru că anumite state membre, precum al meu, nu vor să plătească prea mult. Și apoi țările pentru care coeziunea e importantă, insistă pe partea lor, și apoi elementele de inovație. Tocmai asta ar trebui să pre- prevenim și de aceea cazul dumneavoastră sau exemplul dumneavoastră este un astfel de exemplu. Mesajul pare unul foarte clar și aș dori să-i mulțumesc președintelui pentru text, însă cred că lucrurile pot fi îmbunătățite, însă nu există un uh, procentaj menționat. Trebuie să vedem. Cifrele arată situația foarte clar. Jean Michel are o poziție foarte slabă. Menționează 25%, dar nici măcar nu au un caracter obligatoriu, deci nu prea spune ce va fi. Ceea ce arată deja, dacă lăsăm asta la îndemâna Consiliului, se vor îndepărta de orice obiective cu caracter uh, solid, serios. Noi, Comisia Envy, aveam obiective mult mai puternice. Iar în ceea ce privește biodiversitatea, Jean Michel nici nu o menționează. Dumneavoastră ne arătați cum sunt legate toate de biodiversitate și Parlamentul a, noi, Parlamentul am adoptat deja o alocare de cel puțin 10% pentru biodiversitate. Pe lângă climă, asta ar trebui spus foarte clar, și aprobat de Parlament rezoluția CBD. Să partea importantă este și așa numitul climate proofing, că pe de o parte spune vrem să plătim asta, da, dar apoi cum ne asigurăm că nu e în detrimentul luptei împotriva schimbărilor climatice. Trebuie să ne asigurăm că nu avem un impact negativ. Din păcate nu avem instrumentele potrivite. Și un punct final pe care îl voi menționa și în uh, amendamente, când comisia face această contabilizare, o face foarte relaxat. De exemplu, la agricultură mereu o consideră investiții verzi, deși noi știm că banii pentru agricultură nu sunt tocmai investiții verzi ține mai degrabă de acest proofing și ar avea un impact negativ. Dar nu pot spune pur și simplu din start că e un procentaj, procentaj de înverzire. De asemenea, de, se, de aceea trebuie să spunem foarte clar să ne asigurăm că e o propunere reală de înverzire și nu doar pe hârtie. Aștept cu interes să vă ajut cu amendamentele noastre, astfel încât să ne asigurăm că această propunere va fi una foarte serioasă. Să fie cu adevărat un moment uh, important, uh, ca cel al uh, primului pas făcut pe lună. Doar că venind din partea Europei, de data asta ar trebui să fie de fapt o femeie și nu primul bărbat pe lună. Din partea ECR, mulțumesc. Mulțumesc domnului raportor. Mă bucur că avem această discuție despre realitatea acestor planuri și emoții. Tot ceea ce nu s-a transpus încă, de fapt, pentru că plănuiserăm ca până în 2030 emisiunile să fie reduse cu 40%, emisiile. Um, știm că nu va reuși acest lucru, acum se vorbește de 36% și de fapt de 34% după Brexit. Așa se întâmplă dacă nu suntem în stare să transpunem ambițiile în planuri precise, în măsuri exacte și în calcule exacte. Aceste argumente sunt foarte importante și trebuie prezentate și Consiliului. Faptul că se ține o prezentare în Comisia Envi, mi se pare că nu e necesar. Noi suntem bine pregătiți în acest sens, însă e greu să transpunem aceste diagrame în uh, economia reală. Există țări cu probleme reale uh, economice, precum Belgia, Franța, uh, Italia și altele. Când vorbim de impozite, putem vorbi numai de statele membre unde acestea sunt transpuse în realitate. Trebuie să îi convingem pe cetățenii care ne-au votat că vor trebui să plătească mai mult pentru deșeuri, pentru apă, pentru electricitate. De aceea îl rog pe domnul uh, raportor și pe domnul președinte al comisiei noastre să calculați foarte exact Trebuie să calculăm cu multă atenție și să ne asigurăm că fiecare stat membru își calculează posibilitățile și spune ce e posibil. Să analizăm de ce nu vom atinge acele 40%. De fapt, unii încearcă să vorbească deja de 55%. la urmă e vorba de sume reale, de, min- de măsuri reale. Dar când cineva vine din poziția de ministru de finanțe dintr-un stat membru, când se ia o decizie, trebuie arătat și de unde vor proveni banii pe perioada de 10 ani. Noi aici vorbim acum de 7 ani și vă invit ca în primul rând să analizăm ce se va întâmpla și ce este necesar în fiecare stat membru ca să putem începe să vorbim despre măsuri concrete. Președintele nostru a fost prezent și la ședința unde domnul Timmermans și cu comisarul au spus că probabil vor fi mijloace bugetare. Însă tot nu ni s-a răspuns la întrebarea de unde vor veni acești bani. 7 miliarde și jumătate pentru 7 ani pentru această transformare. Nu știm dacă vor fi 5 miliarde plus 2 miliarde și jumătate sau dacă sunt 7 miliarde noi, suplimentare. cum facem să ne putem bucura și de investiții private? Am vrea să ajungem la o situație care pactul ecologic să fie tratat cu seriozitate și posibilitățile noastre de asemenea să fie considerate cât se poate de reale. Mulțumesc din partea verzilor acum. Mulțumesc pentru raport. Cele mai mari provocări sunt uh, păstrarea ca planeta și cetățenii să rămână sănătoși. Pentru că domnul raportor caută alianțe aici în Comisia Envi, noi propunem ca bugetul pe 2021 să pregătească calea pentru implementarea Pactului Ecologic European. Însă nu așa se obține un astfel uh, de pact. Nu poți să-ți faci ușor cărare într-acolo, ci trebuie să um, treci cu putere, să mergi cu putere înainte. De aceea se dau cele 100 de zile pentru a obține un astfel de acord. De aceea acest buget 2021 trebuie să fie primul buget cu adevărat uh, climatic și trebuie să treacă peste lipsurile în uh, finanțare pentru a ajunge la obiectivele propuse. Trebuie să-l susțină pe raportor în a apăra poziția Parlamentului cu acele uh, valori și ca noua propunere pentru FF făcută vineri de doamnă președinte, trebuie să respingem ca nefiind suficient și trebuie să extindem mandatul uh, acestor instrumente pe baza articolului 3.12 din tratat. Trebuie să lucrăm la resurse noi și am o întrebare pentru dumneavoastră. 2600 de miliarde se vorbește de elemente cantitative, de titluri de valoare. De ce n-am avea niște astfel de titluri de valoare des pentru uh, aspecte ecologice? Mulțumesc. Mai avem trei Vorbitor, mă voi pune și eu pe listă și apoi domnul raportor va avea timp să răspundă. Peter Lize, PPE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule raportor și îmi cer scuze că nu am putut fi aici când ați uh, uh ținut prezentarea dumneavoastră. Am avut alte obligații. Au spus-o deja colegii, o dezbatere aflată în strânsă legătură cu uh, cadrul financiar multianual. De aceea voi spune câteva cuvinte. Propunerea lui Jean-Michel are puține lumini și multe umbre. E bine că a acceptat fondul pentru o tranziție justă și l-a inclus în propunerea sa și măcar există o mică deschidere către mijloace proprii, ele vor fi utile. ETS, de asemenea, impozit pe plastic, da. Multe alte elemente sunt însă regretabile și până joi și probabil după va trebui să arătăm foarte clar că nu vom accepta un asemenea rezultat. O scădere de asemenea fondurilor, o diminuare a fondurilor la cercetare, nici asta nu putem accepta. Vrem să combatem cancerul, vrem să combatem schimbările climatice, păi cum să o facem fără a investi în, uh, masiv în cercetare. E o scădere, o diminuare a propunerii Parlamentului cu 33%. Nu putem accepta așa ceva. Dincolo de ceea ce privește comisia noastră, nu pot accepta nici faptul că Erasmus arată atât de rău în noul, noua propunere bugetară. Observație pentru colega din partea ECR că nu ajungem la 40%, nu putem spune acest lucru. 40% vom realiza în orice caz. Și dacă statele membre nu o fac încă, trebuie să le ajutăm un pic, să le împingem de la spate. Eu cred că vom realiza mai mult de 40% și poate chiar mai mult de 50%. Dar uh, așteptăm analizele comisiei Însă, sigur, nu vom reuși doar cu bugetul european. Să spunem, sincer, vorbim de o sumă între 1% din PIB și 1,3% din PIB. Probabil mai degrabă între 1 și 1,5%. Așa, ascultând uh, discuțiile din Consiliu, din păcate. Dar trebuie să continuăm să luptăm. Oricum nu se poate peste 1,3%. Deci, uh, 98,7% din banii care circulă prin Europa nu trec prin bugetul european. Avem totuși nevoie de fonduri pentru Pactul Ecologic European și de aceea avem nevoie de încurajare în bugetele naționale și pentru industria, uh, economia privată, scuze, și de aceea insist pe poziția grupului meu să vorbim și despre un preț pentru dioxidul de carbon în domeniile în care nu ne-am gândit până acum. Cel care produce dioxid de carbon să înțeleagă că trebuie să-l diminueze, pe de altă parte să-i ajutăm pe cei care vin cu tehnologii noi pe piață, care produc puțin dioxid de carbon și să scădem acolo impozitele. Numai dacă vedem situația pe ansamblu, nu doar cei 1,3%, ci și restul de 98,7% care nu circulă prin bugetul european, vom reuși aceste investiții. Mulțumesc! Pentru și de. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Luena. Vă mulțumesc pentru această prezentare magnifică și pentru că apărați interesul Parlamentului. Pentru noi este cât se poate de important. S-a vorbit de compromisuri și adevărat că am avut timp pentru discuții, pentru compromisuri, dar acum a venit vremea angajamentelor și aș vrea să știu care e părerea dumneavoastră referitor la uh, Impozite. Dumneavoastră, cred că sunteți familiarizați cu mișcarea vestelor galbene și dacă nu explicăm bine care sunt schimbările care trebuie făcute în urma Pactului Ecologic European, cred că vom asista la o reacție socială în statele europene, pentru că nu, inter- nu introducem o măsură de atenuare socială, pentru că avem nevoie de o abordare globală, pe lângă taxa pe plastic sau pe altceva. Știm că Întotdeauna în istoria Europei uh, a existat un angajament și anume că um, veniturile pe capital trebuie să aducă un, uh, o contribuție, un aport suplimentar. Nu putem să limităm impozitele ecologice la doar o parte. Trebuie să aibă un impact asupra întregului sistem, sistem fiscal și nu doar uh, din punctul de vedere al veniturilor, ci să țină cont și de repartiția geografică. Vorbim de nord și sud. Colegul uh, de la Partidul Popular vorbea de asemenea de aceste contribuții. Iată de ce dezbaterea fundamentală, ca de fiecare dată când se produce o schimbare importantă, este, unde, este o dezbatere referitoare la impozitare. S-a dovedit deja că emisiile pot fi reduse în urma acestei măsuri cu 30%. Colegul de la PP deja spunea că de la Consiliu s-a uh, diminuat contribuția, așa că eu cer o majorare a resurselor pentru planul de măsuri menit să combată cancerul. Doamna Evi. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu îi mulțumesc colegului Lara Turu pentru prezentarea dumnealui. Și vreau să-i spun uh, din partea mea că dacă căuta aliați, uh, cu siguranță a găsit unul în mine. Eu um, am rămas profund marcată de apelul dumnealui. Și cred că în acest context, în aceste vremuri, cu toții trebuie să gândim un pic în mod creativ, să încercăm să găsim soluții diferite pentru că ne confruntăm cu provocări enorme și mai ales pentru că provocările sunt enorme, trebuie să dăm dovadă de un angajament sporit și creativitate. Mă gândesc la propuneri, de pildă, la o fatca climatică, pentru ca băncile prezente astăzi în Europa să dea dovadă de mai multă transparență, mai ales în ce privește investițiile în surse fosile. Mă alături de asemenea apelului ca toate miliardele de euro generate de BCE care adesea sunt canalizate înspre speculă, să fie de această dată canalizate înspre economia reală, mai ales în ce privește inițiative legate de climă și biodiversitate. Aici avem nevoie de curaj pentru că, dacă nu, după cum spuneam, nu vom mai vorbi de pact ecologic european. Avem nevoie de un pact ecologic real, care să fie credibil în ochii cetățenilor. Rămâne de văzut, pentru că și eu sunt deosebit de îngrijorată referitoare la ce spuneați dumneavoastră, dragi colegi, vis-a-vis -vis de propunerile care sunt în discuție la ora actuală la Consiliu. Parlamentul nu poate să-și coboare garda clar și cum uh, au spus și alți colegi, dezbaterea va fi una în cinză pentru a ne asigura, pentru a ne asigura că uh, bugetul pentru 2020 uh, e unul la înălțime. Două observații în ceea ce privește resursele proprii, un subiect deja amintit de mulți colegi. Eu vreau să readuc aici în uh, dezbatere o propunere nouă, inovatoare, care ar putea să asigure un echilibru atât la bugetul Uniunii cât și la statele membre. E vorba de IMEA, un buget pe emisiile adăugate. În loc să ne gândim la o taxă pe carbon la frontieră, un fel de taxă vamală care uh, să protejeze doar întreprinderile care lucrează în Europa, să adăugăm un impozit combinat cu TVA și să facem aici o defalcare în funcție de conținutul de carbon. Eu cred că ar putea fi o măsură bună menită nu doar să protejeze întreprinderile și societățile noastre care deja au o producție mult mai curată decât restul lumii, ci în acest fel ne-am asigura uh, un acces la acele resurse mai curate pe care le caută Europa. Nu s-a dus în discuție, dar cred că e um, absolut neapărat dacă vrem să ne asigurăm că uh, statele membre pot face acele investiții necesare pentru mediul înconjurător, pentru climă. Trebuie să revizuim regulile de guvernanță economică și să ne gândim în sfârșit la încadrarea investițiilor uh, ecologice, sociale în pactul de, stabilita- de stabilitate și creștere. E un lucru pe care cred că trebuie să-l facem cu seriozitate noi toți. Mulțumesc! Bine. În calitate de raportor pentru avizul Envy, am să închei dezbaterea. Înainte de a da cuvântul colegului nostru, Pierre Larotu, am să trec la franceză. Cred că este important să facem o deosebire între cele două dezbateri. Dezbaterea mult mai amplă referitoare la finanțarea Pactului Ecologic European bugetul um, Uniunii Europene e o altă dezbatere și cred că nu trebuie să încercăm să ne băgăm în, 2000, în bugetul pentru 2021. Un cadru legitim sau nu, criticabil în funcție de poziția politică, să vorbim de semestrul european, pactul de stabilitate, bugetul pentru 2021. Pentru că trebuie să știm despre ce vorbim. Avem așadar un prim exercițiu ci aici uh, trebuie să colaborăm cu dumneavoastră referitor la ecologizarea bugetului 2021, uh, coerența cu acordul de la Paris, uh, criterii de biodiversitate și așa mai departe. Criterii care sunt fie consensuale, fie deja beneficiază de sprijinul majorității. Mult prea adesea Parlamentul acceptă acordul la care se ajunge la Consiliu cu o mică marjă de manevră, pentru că în cele din urmă trebuie mulțumiți și deputații. Cam așa se întâmplă și cu dezbaterea referitoare la CFM, deja de câteva luni și de câteva săptămâni. Mai avem după aceea o a doua dezbatere mult mai amplă și care trebuie purtată pentru că un pact ecologic european care nu beneficiază de finanțare va fi unul eșuat. E o dezbatere care trebuie purtată într-un context mai degrabă al grupurilor politice sau în funcție de diferitele dosare și diferitele comisii din semestrul european, mecanismul de pildă de ajustare a taxei de emisii la frontieră, cred că ar fi interesant, de pildă, să purtăm o dezbatere la grupurile politice um, în ceea ce privește finanțarea Pactului Ecologic European. Pentru a vedea care sunt majoritățile în, la Parlamentul European, cred că în ce privește Pactul Ecologic European există câteva linii clare în ce privește finanțarea. De altfel, câteva întrebări pertinente au fost ridicate în acest sens în uh, prezentare. Da, e necesar să avem aceste două exerciții dialectice paralele, dar separate, pentru că cadrele de negociere sunt diferite. În schimb, eu ce puțin rețin în urma acestui uh, schimb uh, că am putea dezbate la grupurile politice și cu coordonatorii ideea unei rezoluții specifice concentrate pe pactul ecologic european pe care am putea după aceea să o prezentăm în plen. Iată, de părerea mea, care e concluzia. Vă las uh, ultimele cinci mari minute la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru întrebări. Deja spusesem de la bun început că depășisem cadrul strict al bugetului pentru 2021, dar cred că obiectivul meu e acela de a avea o perspectivă cât mai amplă, cred că trebuie să avem o viziune globală. Peter a plecat, dar spunea chiar dacă am avea un buget de 1,3% din PIB, va fi complicat, dar uh, dacă am avea un buget așadar la 1,3%, nu ar fi deloc la înălțime pentru a ajunge la um, cifrele de care vorbește Comisia. Înainte de Pactul Ecologic European, Parlamentul spunea că va bloca CFM dacă nu există un progres la capitolul resurse proprii. Da, ă, Parlamentul nu are foarte multă putere, însă și să nu ne amăgim, nu suntem neapărat instituția cea mai importantă. Da, depinde, bineînțeles, de subiect, spune președintele. Parlamentul, eu încă nu eram deputat, dar mi-a spus, ă, vă prevenim că nu vă putem ă, da undă verde în ce privește CFM dacă nu progresăm la capitolul resurse proprii. Asta era înainte de Uh, Pactul Ecologic European. Da, e minunat să fii cât se poate de ambițios în ceea ce privește Pactul Ecologic European. Ori uh, nu putem purta o negociere globală și, să spunem, instrumentul pe care îl are Parlamentul la dispoziție pentru a obține progres e acela de a face amenințări în ce privește CFM. Am putea veni cu soluții și Parlamentul ar putea accepta un CFM mediocru dacă în același timp există această fatca ecologică care să permită un progres la capitolul bănci. Bineînțeles, trebuie să avem un CFM mai ambițios, trebuie să luptăm pentru asta, trebuie să ne luptăm și pentru resurse noi, e clar Lucru de altfel care a reieșit din, uh, audiții, din audierile pe care le-a um, organizat Comisia pentru Bugete, taxa pe kerosen, pe plastic, uh, am um, progresat treptat. Am uh, lucrat ani îndelungați la Comisia Bugete referitor la resursele proprii um, pentru viitorul CFM. Și sper că vor fi resurse nu pentru următorii 15 ani, ci pentru 2021. Acum, vă întreb dacă Parlamentul încearcă să ajungă la o uh, negociere globală. Oricum, uh, negocierile referitoare la buget nu se vor finaliza de îndată, cel mai bun caz uh, se vor finaliza în octombrie și poate că vom reuși și noi să progresăm până în octombrie în ce privește resursele mm, proprii suplimentare și resurse nebugetare pe care Parlamentul le poate include în pachetul total. Vrem uh, resurse, un, vrem un pachet ambițios, un buget care să țină cont de climă și biodiversitate cu resurse proprii în același timp. Am putea câștiga o altă bătălie în ce privește resursele nebugetare și în acest fel ne putem apropia mai mult de banii de care avem nevoie. Dar toate acestea sunt uh, aspecte aspecte complicate și nici eu și nimeni altcineva nu pretinde că ar avea soluția. E normal, e firesc să discutăm între noi. În fiecare săptămână ne întâlnim cu comisari europeni, după cum știți, dezbatem în fiecare, lum- în fiecare lună, știm care e atitudinea generală, iar uh, Parlamentul, dacă nu joacă un rol de catalizator, peste 2-3 ani uh, vom constata că nu s-a făcut nimic. În ce privește 30% pentru climă. Uh, vă mulțumesc că ați fost uh, răbdători și nu m-ați întrerupt. Cred că aici ați primit cu toții orientările, se vorbește de 30%, vom include și 10% pentru biodiversitate. În ceea ce privește finanțarea echitabilă, nu există îndoieli. În ceea ce privește mecanismul de tranziție echitabilă, în continuare, lucrurile sunt neclare, trebuie să o recunoaștem. În plus, Fondul pentru Tranziție Echitabilă, la ora actuală există doar 7,5 miliarde de euro pentru șapte ani. În urmă cu 10 zile, uh, sosiseră sindicaliști germani care protestaseră, umblaseră 10 zile pentru a ajunge până la Bruxelles și spuneau că doar pentru întreprinderea lor avea nevoie de 2 miliarde de euro pentru o întreprindere în Germania. Deci avem un uh, fond pentru tranziție echitabilă disponibilă pentru șapte ani, 7,5 miliarde de euro, insuficient pentru a uh, simplifica tranziția pentru 500 de milioane, 500 de mii, îmi cer scuze, de angajați, ori dacă privim uh, totalitatea angajaților din industriile energivore, avem cel puțin 11 uh, milioane de angajați vizați, trebuie să fim cât se poate declari. Și comisia recunoaște lucrurile de altfel, cred că dialogul este cât se poate declar, foarte bun, recunosc că acest fond este insuficient și că în următoarele luni trebuie să găsim un acord mai ambițios. Cred că e un motiv pertinent să vorbim de calendar. De ce sperăm uh, că vom ajunge la un acord la octombrie. La summitul pentru climă de la Madrid am fost numeroși, următoarea întâlnire e la Glasgow și cred că trebuie să fim cât se poate de ambițioși când vine vorba de reducerea um, emisiilor de dioxid de carbon. Și atunci toată lumea se întreabă dacă atunci când ajungem la Glasgow, Europa își va fi dovedit uh, că um, uh, ambițiile va, reușește într-adevăr să-și atingă obiectivele. Uh, E important, nimeni nu vă cere să găsiți 300 de miliarde în următoarele trei zile, însă când ajungem la Glasgow, dacă oamenii au îndoieli în ceea ce privește pactul ecologic european, dacă e pe bune sau din potrivă e doar uh, o aburală, atunci uh, um, înseamnă că n-am făcut nimic, deci trebuie să avem resurse până în octombrie pentru a ne pregăti pentru Glasgow. Nu putem găsi soluții peste noapte, însă e bine să existe un acord Uh, pe ansamblu referitor la aspectele esențiale până în luna octombrie, pentru ca Europa să fie la înălțimea ambițiilor sale. În ceea ce privește taxarea cetățenilor, am vorbit, într-adevăr, de mișcarea vestelor galbene din Franța, 30% din uh, francezi, din germani, din polonezi care uh, nu au un euro în cont, care termină luna pe roșu, practic, uh, nu le putem cere acestor persoane fragile, între grimele, să poartă costurile. Nu poate exista o tranziție justă fără um, o impozitare echitabilă. E nevoie așadar de o finanțare corectă. Cred că e un bun proiect pentru a aduce la oaltă Europa. Avem un proiect foarte bun din partea ministrei spaniole pentru buget, Teresa Rivera, uh, Ministrul uh, polonez, de asemenea de resort, vine la Bruxelles pentru a ne întreba cum ne poate ajuta. Nu cred că există alte proiecte care să reunească uh, Europa. E unul din puținele instrumente pe care avem la dispoziție pentru a relansa Europa. Poate nu cu 27 de state, dar cu un număr maxim de state membre. Și am să închei. Am discutat de orientări, le aveți deja la dispoziție. Am zis deja care e calendarul, bugetul pe care îl propunem cu 1,07%, am făcut reduceri la cercetări, nu există nimic pentru climă, eu nu cred că e serios. Mai bine spunem nu, ar trebui să cerem mai multe luni pentru a veni cu propuneri în ceea ce privește resursele noi, am amintit deja. Sper că am răspuns la marea parte a întrebărilor. Obiectivul meu uh, e da, vă spune că nu Comisia pentru Buget va face toată munca singură, ci avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. Um, ar fi păcat să ajungem uh, să deblocăm finanțarea pentru că apoi să se spună că nu există un temei juridic sau nu știm cum să-l folosim. Iată, ar fi important să ne concentrăm asupra uh, nevoilor reale, poate am putea face chiar economii, pentru că cred că nu va fi o surpriză pentru nimeni să aflăm că există puncte unde se pot face economii pentru a reutiliza, redirecționa apoi resursele de acolo, care sunt resursele noi. Trebuie să facem uh, un efort, să găsim resurse bugetare și poate și nebugetare și fiecare dintre dumneavoastră ne poate ajuta în uh, proiectele de care avem nevoie. Putem modifica uh, bugetul în curs, e nevoie de oricum de 3-4 ani pentru a negocia. Iată, chiar dacă durează câteva luni în plus, e important să negociem bine ca să avem un bun temei juridic. Vă mulțumesc tuturora! Um, well, uh, because our chair is uh, absent. Pentru că președintele nostru lipsește, cred că ar trebui să continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de schimb de opinii cu Comisia cu privire la verificarea adecvării directivelor privind calitatea aerului. Vă rog, din partea Comisiei aveți cuvântul. Mulțumesc. după un uh, discurs uh, atât de pasionant uh, despre alocarea mm, sumelor financiare pentru noul Green Deal, acum aș dori să vă atrag atenția asupra unui subiect foarte important și în care trebuie să fim foarte serioși, nu doar așa de fațadă. Aș dori să mă refer la această verificare de adecvare privind directiva privind calitatea aerului publicată anul trecut în noiembrie. Este, un, este rezultatul unei analize ample a datelor privind calitatea aerului raportate de statele membre în perioada 2008-2018. Deci, practic, este un deceniu întreg de analiză care a făcut obiectul uh, unui feedback uh, extins din partea părților interesate. În această verificare am uh, făcut și câteva studii de caz punctuale. Ne-am uitat să vedem cum este implementată politica privind calitatea aerului în șapte state membre, Bulgaria, Germania, Spania, Irlanda, Italia, Suedia și Slovacia. Am făcut o analiză a literaturii de specialitate și am acoperit peste 600 de surse de dovezi. Am făcut tot felul de calcule și am aplicat tot felul de modele care au stat la baza analizei noastre. Care a fost constatarea noastră? Uh, ei bine, concluzia noastră a fost că, în general, politica privind calitatea aerului funcționează în linii mari, dar asta nu înseamnă nici pe departe că am rezolvat problemele de poluare a aerului în Europa. Departe de asta, de fapt. Suntem cu toții conștienți de faptul că estimările furnizate de Agenția Europeană de Mediu ne arată aproape jumătate de milion de decese premature atribuite unei calități proaste a aerului în Europa în fiecare an. Și această situație nu este deloc acceptabilă. Trebuie însă să recunoaștem că în ultimul deceniu s-au făcut uh, foarte multe eforturi și trebuie spus că numărul deceselor premature cu care aveam de-a face acum câțiva ani se ridica la un milion de cetățeni. Deci s-au făcut progrese, dar orice deces prematur uh, este mult prea mult. Care sunt concluziile noastre principale? Aș dori să le împart în uh, patru categorii pe care le vedeți pe ecran. Practic am creat o rețea de 4.000 de stații de monitorizare care lucrează pe baza unor criterii comune și astfel uh, am creat un succes în sine. În același timp, recunoaștem în această verificare de adecvare că această rețea de monitorizare poate fi îmbunătățită în continuare pentru a genera uh, o fiabilitate și o comparabilitate mai mare a datelor în cele 27 de state membre. Al doilea mare succes al acestei legislații este faptul că a introdus standarde clare de calitate a aerului pentru 13 uh, substanțe poluante nocive, dăunătoare pentru om. Uh, și dovezile științifice uh, aferente au fost uh, reconfirmate. Am observat însă că nivelul la care sunt stabilite standardele nu este pe deplin aliniat uh, cu standardele privind calitatea aerului ale OMS. A treia constatare este că, deși recunoaștem că, în general, directiva a facilitat fiabilitatea și accesibilitatea unor informații comparabile și obiective privind calitatea aerului, tranziția către o utilizare maximă a soluțiilor digitale ne arată că mai este mult de făcut în privința implementării instrumentelor de raportare electronică. Deci trebuie să facem o mai bună modelare și o mai bună vizualizare a datelor pe care le colectăm. Asta pentru a informa mai bine pe cetățeni și pe factorii de interes de pe teren. Și a patra concluzie se referă la faptul că directiva privind calitatea aerului uh, înconjurător uh, a îndeplinit doar parțial obiectivul nostru de a preveni un impact negativ asupra aerului. 20 de state membre raportează în continuare depășiri ale valorilor stabilite la nivel european și unul dintre motivele principale este că asta de depinde de capacitatea concretă a statelor membre de a implementa regulile la nivel național și de a se asigura că obiectivele de poluare a aerului sunt pe deplin integrate în sectorul uh, sau în legislația privind transportul, energia și agricultura. În verificarea de adecvare am uh, concluzionat că aceste directive au fost în general uh, potrivite pentru scopul lor, dar în general există și loc de mai bine avem șapte lecții învățate și anume că uh, trebuie să îmbunătățim în continuare dispozițiile privind monitorizarea și de altfel în pactul ecologic european ne-am anunțat uh, disponibilitatea de a revizui standardele actuale privind calitatea aerului pentru a le alinia cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și vreau să vă atrag atenția că colaborăm îndeaproape cu colegii de la OMS care chiar acum revizuiesc uh, recomandările din 2006 produse și uh, sperăm că în 2021 vor uh, publica noi recomandări. Și în plus, Comisia și-a anunțat angajamentul uh, ca în 2021 să vină cu un plan de acțiune zero poluare care să acopere aerul, apa și solul. Așteptăm cu interes opiniile dumneavoastră pe marginea acestei verificări uh, de adecvare importantă și contăm încă o dată pe creativitatea dumneavoastră. Cineva vorbea mai devreme despre necesitatea de a fi creativ și imaginativ, astfel încât uh, să valorificăm cât putem de bine bine această legislație pentru îmbunătățirea climei și pentru a preveni poluarea. Mulțumesc! Acum uh, vă dau cuvântul pentru intervenții din sală, din partea PPE. Um, Mulțumesc. Eu mai am o întrebare legată de raportul nostru Vorbeați de cele 4.000 de stații care funcționează după criterii similare și că se mai poate îmbunătăți rețeaua pentru ca aceste re, uh, rezultate să fie utile rezultatele, uh, măsurătorile trebuie să fie complet, uh, comparabile și aș dori să știu cum putem îmbunătăți aceste rețea și aceste măsurători. For SND, Cesar Uina. Cesar de la SCD. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Conform datelor Agenției Europene de Mediu, peste jumătate din europeni au fost expuși între 2015 și 2017 unor concentrații de substanțe care depășește valoarea prevăzută în 2015 în ghidul OMS și între 74 și 81% din populație a fost expusă unor concentrații de particule PM2,5, cele mai periculoase pentru sănătate. Așa că mă întreb, cum se poate să permitem ca orașe din cele mai importante din Uniunea Europeană, și am să dau exemplul orașului Madrid, capitala Spaniei, cum se permite ca măsuri foarte importante pentru a proteja calitatea aerului să fie, uh, fie paralizate, fie să se dea pași înapoi? Întrebarea mea și sugestia mea pentru reprezentanta comisiei este următoarea. Ce se poate face dacă e o abordare pe care ar putea să o adopte comisia? Eu îi încurajez să facă în acest fel pentru ca situația din Madrid să nu se repete. Ca să nu mai vorbim de faptul că situația s-a paralizat din cauza unui partid de extremă dreapta în Spania. Deci ce putem face ca să nu se paralizeze? În al doilea rând, aș vrea să știu dacă Comisia are vreo intenție de a aplica măsuri pentru că aceste măsuri să nu poată uh, fi anulate. Și în ultimul rând, zone fără emisii este o abordare uh, a, noi, a noului guvern uh, spaniol, începând uh, cu 50.000 de locuitori, va obliga orașele să aibă zone fără emisii. Pornind de la această idee, eu încurajez Comisia să aplice măsuri de acest fel și în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Uh, I will put myself on the list. Mă pun și eu pe listă ca vorbitor din partea Renew. Am să vorbesc în numele grupului. Dar trebuie să știți că la Comisia Europeană puteți conta pe grupul Renew uh, pentru revizuirea standardelor. Și asta pe baza activităților care au loc la OMS. Așa cum spuneați în documentul pe care îl avem în fața noastră. Vorbeați despre stabilirea unor valori limită care face parte din instrumentarul Europei. Evident, acest lucru nu este suficient și, de fapt, nu e suficient să fie respectat. Am văzut acest lucru, dar dacă nu stabilim valorile la nivelul potrivit, nu avem nicio șansă să ajustăm mijloacele aferente pentru a atinge obiectivele. Așadar, primul uh, element uh, este strategia pe care o putem aplica în cadrul Green Deal. În primul rând, trebuie să mm, revizuim în scădere valorile valorile limită, astfel încât să revizuim în creștere ambițiile privind protecția aerului pe care îl respirăm. Și există și un al doilea pilon. Odată ce am fixat uh, limitele potrivite, trebuie să, ado- să adoptăm măsuri pe lângă directivă vorbim despre emisiile de CO2, despre reducerea mm, emisiilor de carbon uh, și despre anumite industrii. Bun, deci uh, trebuie să avem uh, valorile limită potrivite, conform recomandărilor OMS și pachetul legislativ care ne va permite să atingem aceste obiective. Uh, știut, știut fiind faptul că astăzi aceste valori nu sunt respectate și vorbeați despre un pachet care include transporturile, energia și agricultura în ceea ce privește apa, dar și aerul într-o oarecare măsură. De aceea așteptăm cu foarte mult interes noi în Comisia Envi diferitele strategii, strategia industrială, strategia privind poluarea zero și așa mai departe. Toate acestea ne vor ajuta să rezolvăm uh, problemele. Mă opresc aici și Vorbesc acum din nou în calitate de președinte. Thank you, Chair. Thanks for... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, spune doamna Paulus. Vă mulțumesc că ați făcut această prezentare. Am o întrebare legată de calendar, pentru că mi se pare cam ciudat să aștept așteptăm uh, până la finalizarea procedurilor în OMS, pentru că, după cum bine știm, nici directiva actuală nu respectă încă regulile sau, mă rog, recomandările și orientările OMS. Deci aș vrea să știu de ce nu am putea uh, să aliniem directiva actuală la recomandările actuale ale OMS? Asta e prima întrebare. A doua întrebare. Ați făcut vreun studiu sau vreo analiză referitoare la un uh, subiect care devine tot mai important, și anume uh, particulele ultrafine. În uh, circumscripția mea s-au făcut astfel de analize la Universitatea de Medicină care au evidențiat că persoanele expuse unor concentrații mari de particule ultrafine dezvoltă boli cardiovasculare și boli um, cerebrale, pentru că aceste um, particule pătrund uh, și trec de această barieră cerebrală. Grazie, președinte. Esordisco cu una batută. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, v-ați pus căștile perfect. Acest uh, cordon uh, sanitar uh, ne-a dat cuvântul după verzi. E doar un comentariu hilar. Îmi pare rău că și de această dată colegul a folosit acest termen care ar trebui mai degrabă folosit pentru motive real sanitare, precum epidemia cu coronavirus care îngrijorează planeta la ora actuală, în schimb s-a făcut trimitere la un grup politic. Cred că sensibilitatea mea și cea a altor colegi de la grupul ID, printre care se numără și medici, nu e un subiect de mediu sau de sănătate și nu e deloc uh, Uh, sub sensibilitatea altor colegi de la S și D sau de la alte grupuri politice. Așa că le-aș uh, cere colegilor să evite um, trimiteri de acest gen pe viitor. În ceea ce privește prezentarea comisiei, am uh, o observație referitoare la discuția de astăzi. În ceea ce privește adecvarea directivelor privind calitatea aerului înconjurător, Aș vrea să știu dacă există intenția de a modifica așteptările față de incineratoare. Pentru că în așteptarea unei economii circulare și probabil va fi nevoie de ani bun pentru a ajunge la această economie care să nu mai genereze deșeuri, mi se pare că am înțeles că poziția Comisiei ar fi aceea de a considera că incineratoarele ar fi un instrument care se poate folosi până când am ajunge la această economie circulară și aș vrea să știu care e poziția, dacă există o poziție la ora actuală referitor la acest subiect. Mulțumesc! Ok, Madame Azekan for the GUE, as the last speaker. Uh, din partea GUE, ultimul vorbitor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc și comisiei pentru această prezentare. Poluarea aerului uh, este o problemă gravă și particulele fine sunt foarte periculoase pentru mediu și pentru sănătatea omului. Din păcate, standardele privind calitatea aerului nu sunt aliniate la sfaturile științifice și statele membre fac mult prea puțin pentru a aborda această problemă. Mă bucur că s-a declanșat uh, o procedură de infracțiune împotriva Portugaliei și Olandei, ceea ce arată că Comisia tratează cu seriozitate această chestiune. Particulele fine și ultrafine se răspândesc uh, dincolo de nivelul la care se răspândesc emisiile și chiar și la nivel transfrontalier. E foarte greu să mai găsești uh, aer curat în Europa, chiar și în zonele îndepărtate de um, industrie. Prezența particulelor fine este foarte mare peste tot. Și să nu mai vorbim uh, și de sectorul agricol. Toate sursele de poluare a aerului trebuie să fie abordate cu mare seriozitate de către comisie. Deci plasa, rețeaua ar trebui să fie extinsă. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Voi încerca să grupez uh, răspunsurile mele la diferitele întrebări foarte pertinente care mi-au fost adresate. În primul rând aș dori să spun că, într-adevăr, una din reconcluzii este că lucrurile pot fi îmbunătățite în ceea ce privește rețeaua de monitorizare. Cum o putem uh, îmbunătăți? Noi credem că există căi. Acum facem un follow-up la acest fitness check și prezentăm opțiuni care vor fi validate. Vom uh, încerca să limităm marja de manevră pe care o au statele membre, dat fiind uh, instrumentele existente, sau venind cu dispoziții mai stringente, clarificând că ar trebui să există o mai mare similaritate și o mai bună înțelegere a modalităților. În ceea ce privește cum planificăm un nivel legal de joc între toate statele membre, este o directivă care cere statelor membre să ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că aceste standarde sunt respectate. Clar, putem să vedem dacă dispozițiile sunt mai uh, stringente sau reguli mai clare. Aici aș dori să subliniez că ne aflăm într-o eră nouă, pentru că între timp directiva a intrat în vigoare și toate statele membre elaborează astfel de programe de control, verificând situația cu mare atenție. Și fiind gardienei tratatului, avem în vedere acțiuni similare acolo unde vedem că aceste standarde nu sunt respectate în tocmai. Deci o abordare pe mai multe uh, niveluri pentru ca rezultatele să fie cât mai uniforme între toate statele membre. a fost adresată întrebarea de ce Comisia ar aștepta noi recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății. Ei bine, nu s-a luat încă nicio decizie cu privire la calendarul final. Trebuie să începem un dialog cu dumneavoastră în paralel cu cel care se poartă cu comisarul Sinchevicius, Timmermans și ceilalți membri relevanți ai colegiului. Discutăm aceste opțiuni și clarificăm care sunt cele mai bune opțiuni care ne stau la îndemână. Însă munca desfășurată aici este foarte relevantă pentru că OMS analizează aceste efecte care nu sunt acoperite acum de directivă, deci nu avem dovezi deocamdată până OMS nu își încheie activitatea înainte de a decide dacă trebuie tratată problema la nivel european sau nu și am vrea să avem, sigur, cele mai bune dovezi la îndemână pentru a decide cu privire la un subiect atât de important. Și în cele din urmă, și doresc să mai spun că am luat notă de nerăbdarea care există și noi uh, ne uităm la toate strategiile pe care le elaborăm. În ceea ce privește strategia de poluare zero, care se va afla în centru la acest fitness check al uh, calității aerului, noi am vrea să ne alăturăm colegilor de la Digisante și o facem deja. Strategia de poluare zero trebuie aplicată astfel încât să asigure că toate eforturile făcute în Europa vin în beneficiul uh, sănătății umane. Vedem multe sinergii și analizăm și alți poluatori ca să creăm beneficii în, uh, utiliz- în uh, avantajul tuturor, pentru că de multe ori aceste surse sunt similare, aceste uh, surse de emisii sunt similare cu cele de emisii de CO2. Sper că am răspuns tuturor întrebărilor și dacă nu, vă rog să vă repetați întrebările. Mulțumesc! A, da, încă o adăugare. S-a mai spus ceva despre țările de jos. Aș dori să clarific că nu doar că am luat măsuri de, cu privire la încălcare, dar acolo comisarul Sincheviciu se va deplasa în curând pentru a avea un dialog mai clar, un așa numit dialog mai curat, ceea ce s-a dovedit un instrument mai, uh, mult mai util cu privire uh, la acești parametri. E un eveniment care ne dă multă speranță și sperăm că vom putea atrage atenția asupra acestui subiect atât de important. Mulțumesc! Vom mai avea și alte ocazii să lucrăm uh, împreună în următoarele luni. Cred că putem încheia această dezbatere aici, putem trece la următorul punct și las doamnei Hazelcamp uh, președinția sau conducerea ședinței pentru acest uh, ultim punct. Um, we will now continue. Vom continua cu următorul punct de pe ordinea de zi, schimbul de păreri cu Comisia cu privire la riscuri legate de importul cărnii de cal. Dau întâi cuvântul Comisiei, domnul Hudson. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru această ocazie de a veni aici și a explica situația. Nu voi vorbi prea mult la început pentru că știu că vor exista întrebări. Însă ce aș dori eu să spun este că aș dori să subliniez parametrii de bază. Principiul de bază de pe piețele europene spune că toate alimentele care ajung pe piață, fie că sunt produse în Europa sau importate, sunt produse sigure, pot fi consumate de om. Acest principiu este unul fundamental, indiferent că vorbim de carnea de vită, de porc, de ouă sau de carnea de cal. În ceea ce privește carnea de cal, e un uh, domeniu special, sunt în piața principală din lume pentru carnea de cal. Sunt, de fapt, puține țări uh, unde această carne este consumată. În ceea ce privește importurile, importăm carne de cal din state terțe unde se îndeplinesc o serie de condiții. În primul rând, acea țară terță trebuie să fie autorizată. Adică am verificat că există un serviciu funcțional cu structurile potrivite. Apoi, un al doilea aspect. Trebuie să existe un plan aprobat de monitorizare cu toate cerințele pe care le-am uh, impus. Și în al treilea rând, trebuie să existe o listă de abatoare de firme aprobate. De deci ce subliniez aceste trei aspecte? Ele vin într-un mod cumulativ. Dacă îndeplinești numai unul sau două dintre obiective, nu poți face comerț cu Uniunea Europeană. Iar toate transporturile trebuie uh, însoțite de certificate de sănătate și fac subiectul verificărilor obișnuite care au loc la frontierele Uniunii Europene. ca și cu orice alt uh, stat ter sau în orice alte situații, uh, inspectorii noștri desfășoară vizite regulate pentru a se asigura că aceste țări respectă cerințele pe care le-am stabilit și acolo unde apar probleme, începem discuții cu statele respective. Vă aduceți cu siguranță aminte de situații similare din trecut când am luat măsuri în ceea ce privește Brazilia, unde au existat discrepanțe majore și neajunsuri. În concluzie, în momentul de față, există doar 5 țări în lume autorizate să exporte în Uniunea Europeană carne de cal, și anume Argentina, Australia, Canada, Elveția și Uruguay. Iar o mare parte din acest comerț vine din Argentina și pe locul 2 Uruguay. Iată, domnul președinte, cadrul situației și acum vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Hudson, pentru observații. E un pic ciudat, dar pentru că eu am uh, făcut cererea, voi explica eu acest subiect. Și o voi face în neerlandeză. În fiecare an, UE importă mii de tone de carne de cal din Argentina și Uruguay din 2012 încoace, ONG-urile ne-au avertizat că există probleme majore în ceea ce privește bunăstarea animalelor și siguranța alimentară în acest sens. Au fost mai multe uh, petiții care au spus că au monitorizat uh, situația în America de Sud în 2019 și într-un raport foarte detaliat au declarat că animalele erau nesupravegheate zile în șir, uh, fără hrană suficientă, fără a fi protejate de vreme, fără apă, animale care nu au fost îngrijorate, animale bolnave lăsate să moară, tratate cu șocuri electrice înainte de a ajunge la abator și nu se respectau de fapt niciun standard de bunăstare animală. multe ori carnea era doar reetichetată. Ajung în lanțul uh, acesta și animale tratate cu medicamente. În 2018, DigiSante a făcut o, un studiu, o vizită la fața locului și au spus că auditul a fost sabotat intenționat. Când uh, inspectorii au ajuns la fața locului, nu au avut animale de găsit la, la, la abator, nici în centrele de colectare. Dacă îmi permiteți să citez, raportul inspectorilor europeni în cele patru zile pe care le-am petrecut acolo. Facilitățile erau nepotrivite pentru numărul mare de animale indicate în documente. Mai mult decât atât, anumite acoperișuri erau în condiții slabe, condiții proaste, iar controlele nu pot asigura că cerințele Uniunii Europene sunt respectate. Deși centrele nu operau și deci nu existau animale acolo, înregistrările arătau că centrele nu pot opera respectând bunăstarea animalelor. Autoritățile competente nu pot certifica uh, cu încredere că sunt respectate standardele Uniunii Europene. Mai mult decât atât, absența controalelor pe ferme și cu privire la utilizarea produselor medicale la fel și probleme legate de etichetare. Toate acestea nu ne uh, ajută în uh, această valoare. În concluzie, așadar, atât propria inspecția DigiSante, cât și ONG-urile au uh, subliniat că există probleme majore în uh, Argentina și Uruguay și că regulile UE de fapt nu erau respectate. Și atunci, doi ani mai târziu, importăm în continuare carne de cal din Argentina și Uruguay. Aceste informații ar fi trebuit să ducă la o interdicție a importurilor din acele țări. Ce spune Comisia acum? Ați confirmat că tratatul Mercosur va însemna de fapt că aceste tipuri de importuri nu vor mai fi impozitate. Deci vor exista chiar mai puține controle. Cum poate Comisia justifica reducerea controlelor când toate semnele indică de fapt că situația e periculoasă? Eu nu cred că e potrivit să avem un acord de liber schimb cu aceste țări. Următorul vorbitor, doamna Meci. Mulțumesc, doamnă președinte. În ultimul audit, Comisia a ajuns la concluzie, așa cum a spus doamna președinte, că standardele de bunăstare animală și de securitate alimentară nu au fost respectate acolo. Raportul recunoaște că nu poate certifica că cerințele ar fi îndeplinite. Nu există controle la ferme cu privire la utilizarea produselor veterinare, există fraudă, deci nu se știe de unde provin animalele, de fapt. Ani de zile de muncă a ONG-urilor arată că asta se aplică și Argentinei, nu doar Uruguayului. Mai mult decât atât, nu putem accepta un astfel de import de produse care nu respectă standarde de bunăstare animală, măcar similare cu cele din Europa. Nu intru în detalii, E vorba de abuz și neglijență care au loc în mod obișnuit în astfel de puncte de colectare. Să dăm un simplu exemplu. Ce spun regulile cu privire la transportul animalelor în Europa? Maximum 24 de ore cu o pauză de hrană și apă la fiecare 8 ore. În Argentina, 36 de ore fără hrană și uh, apă, iar în Uruguay nu există reguli deloc. Deci, nu ni se pare corect să importăm carne din aceste țări și cerem Comisiei să ia măsuri. Mulțumesc, nu văd alte intervenții. Voi da așadar cuvântul Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc pentru întrebări, atât dumneavoastră cât și doamnei Meț. În primul rând, mă bucur să văd că citiți rapoartele inspectorilor noștri cu atâta atenție. Serios. E foarte important. E un serviciu care costă mulți bani și mult, cere mult timp și e important să fim informați cu privire la aceste situații. Acum, în ceea ce privește situațiile, v-ați referit la Uruguay și Argentina. În primul rând, să aș menționa câteva aspecte de ordin general. În primul rând, și cred că asta a mai fost discutat aici de-a lungul anilor, în ceea ce privește bunăstarea animalelor, standardele pe care le cerem partenerilor comerciali sunt legate de de asomare. Nu avem autoritatea de a impune reguli europene cu privire la standarde generale de bunăstare animalelor. Cu toate acestea, ne așteptăm ca partenerii noștri să respecte multe alte reguli legate de organizarea abatoarelor și așa mai departe. Și există o serie de elemente, atât în raportul cu privire la Uruguay, cât și cu, cel, la, cu Argentina, constată neajunsuri pe care le-am uh, verificat. În ceea ce privește Argentina, Vă pot informa că evaluarea noastră generală cu privire la răspunsurile autorităților argentinene este că pe hârtie arată bine. Veți spune că, evident, pe hârtie s-ar putea să arate bine. Tocmai de aceea verificăm cu colega mea. Echipa noastră a aterizat sau e pe cale să aterizeze în Argentina, tocmai pentru a continua o analiză. Așa lucrăm cu partenerii noștri comerciali. Când identificăm probleme, cerem un răspuns semnificativ, așa cum facem și cu statele membre și acolo unde există probleme majore, mai facem un audit uh, suplimentar. Iar uh, în ceea ce privește Argentina, pe hârtie par să trateze problemele identificate, cu Uruguay încă nu, încă lucrăm împreună și odată ce vom fi clarificat situația, mă aștept că se va face o verificare la fața locului. În ceea ce privește ce ar putea face sau nu Mercosur, am uh, explicat uh, în decembrie, înainte de sărbători, uh, într-o altă comisie, Că nu se schimbă cerințele SPS. Acordul Mercosur totuși cere în continuare ca alimentele să respecte standardele impuse de noi înainte de a fi importate. Verificările vor rămâne la fel. Ce se va întâmpla însă va fi că va rămâne o dispoziție cu privire la cooperare și dialog pe probleme precum sănătatea animalelor. Comisia e de acord cu îngrijorările exprimate aici, în sală, și vă asigur că nu precupețim niciun efort în relația cu aceste țări, cercând să le convingem să facă mai mult pentru sănătatea animală, dar cred că toată lumea e conștientă că atenția în lume variază de la o țară la alta. Noi, în Europa, suntem lideri și încercăm să promovăm acest lucru la nivel internațional. Însă, După cum spuneam, e vorba de a promova aceste reguli, pentru că, dincolo de asumare, regulile nu intră sub incidența acestor acorduri. Luăm în serios această problemă, vă asigur că uh, urmărim situația, cred că răspunsurile mele au indicat acest lucru dacă doriți, noi putem oricând reveni și uh, vă putem informa cu uh, evoluția situației. Sper că am reușit să vă răspund. Mulțumesc. Vom uh, reveni cu siguranță. Să, în mod evident, concluziile noastre diferă, și astfel ajungem la sfârșitul ședinței de astăzi. Ședința noastră continuă mâine la ora 11 o discuție cu doamna Chiriachides.